Goedemiddag, collega's. Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Bună ziua, doamnelor și domnilor reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Curții de Conturi și a reprezentanților grupurilor politice și a colaboratorilor Parlamentului European și tuturor invitaților. Bine ați venit tuturor la ședința noastră. Voi prezida această ședință pentru că domnul de magistris, președintele comisiei, uh, este bolnav. Poate va fi alături de noi mâine, nu știm încă. Deci, oricum, în această după masă, eu îl înlocuiesc. Ați primit Cocobu Info și documentele ședinței. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Grupul uh, Socialiștilor și Democraților a solicitat anumite modificări la ordinea de zi. Apoi, pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului verbal al reuniunii din 30 noiembrie și comunicările președintelui și apoi cheltuierile UE în cadrul măsurilor structurale privind alimentarea cu apă pentru consumul casnic uh, și apoi măsurile specifice în favoarea agriculturii de regiunile ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee, în raportul doamnei Köstinger și apoi punctul 6, consecințele neacordării descărcării de gestiune în 2008 pentru CEPOL. Socialiștii și democrații au cerut uh, să inversăm ordinea punctelor 5 și 6. Deci să discutăm mai întâi punctul 6 și apoi punctul 5. Întrebăm raportorii, adică pe doamna Mathieu și pe doamna Köstinger, dacă nu le deranjează. Dacă nu au obiecții, propun să acceptăm această modificare a ordinii de zi. Foarte bine. Deci, dacă pentru doamna Matiu și Costinger e posibil acest lucru, vom discuta mai întâi punctul 6 și apoi punctul 5. Mai aveți alte observații în legătură cu ordinea de zi? Nu? Atunci trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al reuniunii din data de 30 noiembrie 2010 și 1 decembrie 2010. Ați primit aceste procese verbale prin mail săptămâna trecută. Deci, conform procedurii normale, dacă aveți observați în legătură cu aceste procese verbale, vă rog să ni le comunicați. Dacă nu, ați vom considera aceste procese verbale ca fiind adoptate la sfârșitul acestei ședințe. Avem apoi comunicările președintelui. Sunt puține comunicări și uh, le aveți în Cocobu Info. E vorba de limbile disponibile. Această ședință este trimisă, transmisă pe internet. Um, deci veți fi filmați uh, și apoi uh, avem o mică comunicare în legătură cu punctul 7 de mâine dimineață. Curtea de conturi nu va fi uh, reprezentată de domnul Galea. Din motive familiale, domnul Galea nu va putea fi prezent și va fi înlocuit de doamna Oși, de domnul Oși, uh, se corectează domnul președinte, membru al, uh, al uh, Curții de Conturi. Vom vedea, se pare că persoanele de la Curtea de Conturi nu prea știu ce se întâmplă, cine va veni. Nu, în orice caz, ni s-a spus că în locul domnului Galea vine domnul Oși. Trecem la punctul 4 acum de pe ordinea de zi. E vorba de raportul special numărul 9-2010 privind cheltuielile UE în cadrul măsurilor structurale privind alimentarea cu apă pentru consumul domestic. Curtea de Conturi echipa lui Massimo Fari a realizat un raport special pe această temă. Domnul Deutsch este raportorul nostru. Vă propun să dăm cuvântul mai întâi Curții de Conturi și apoi dau cuvântul domnului Deutsch și apoi altor deputați care doresc să ia cuvântul. Domnul Vari, vă rog. Grazie, signor. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul special al Curții de Conturi are ca obiect finanțările europene pentru realizarea unor infrastructuri în sectorul aprovizionării cu apă pentru consumul casnic. Aceste fonduri europene fac parte din politicile de mediu ale Uniunii. După cum știm, e vorba de, o, uh, de un uh, uz echilibrat al resurselor naturale conform principiului dezvoltării durabile. În raport se răspunde la întrebarea fundamentală dacă fondurile europene pentru infrastructurile stru, uh, pentru eliminarea cu apă în, pentru consumul casnic au fost cheltuite în mod optim. Curtea a examinat mai ales dacă s-au adoptat soluțiile cele mai potrivite pentru a răspunde nevoilor din aceste domenii, dacă proiectele au reușit să îmbunătățească aprovizionarea cu apă Uh, pentru consumul casnic și dacă rezultatele au fost obținute uh, cu costuri minime pentru bugetul european. În audit s-a ținut cont uh, de fondurile acordate pentru patru state membre, Spania, Grecia, Portugalia și Italia, care au beneficiat de aproximativ 90% din sprijinul european financiar european pentru perioada 2000-2006, adică în total aproximativ 4 miliarde de euro. Auditul se bazează pe examinarea directă a unui eșantion de 29 de uh, proiecte încheiate. Concluzia globală din raport este următoarea. Fondurile europene pentru cofinanțarea infrastructurilor pentru aprovizionarea cu apă a contribuit la îmbunătățirea furnizării de apă pentru uzul casnic, dar s-ar fi putut ajunge, obține rezultate mai bune la, cu costuri mai mici. Care sunt, în detaliu, principalele rezultate ale studiului? În ceea ce privește alegerea soluțiilor uh, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor uh, zonelor respective, Curtea a constatat că analizele făcute pentru a determina nevoile uh, nu au ținut cont de tendința uh, de diminuare a consumului de apă per capita și, în anumite cazuri, nici nu s-a ținut cont suficient nici de totalitatea resurselor disponibile s-a urmărit în general o abordare de tip supply-side, adică orientat uh, spre creșterea ofertei și s-au privilegiat construcția de infrastructuri pentru folosirea unor resurse suplimentare. Nu s-a avut uh, o abordare de tip uh, de folosire durabilă, adică nu s-a intervenit la nivelul cererii și influența acesteia asupra sistemului, adică investiții pentru a reduce pierderile din rețeaua de distribuție a apei, măsuri de raționalizare a folosirii resurselor uh, cu apă, deci uh, reducerea uh, pierderilor de cantități de apă sau folosirea mai flexibilă a resurselor existente. În sfârșit, la comisie, când a fost vorba de proiecte majore din fondul de dezvoltare regională, sau de proiecte din cadrul uh, fondurilor de coeziune în autoritățile de gestiune ale statelor membre, când proiectele făceau parte din uh, programe operaționale mai generale, s-a adus o adevărată valoare adăugată pentru evaluarea solicitărilor de contribuții. Trebuie să spunem că Comisia a introdus uneori o condiționalitate în deciziile de subvenții, dar nu întotdeauna a verificat dacă s-au aplicat aceste, aceste măsuri de condiționalitate. Curtea a formulat în raportul său următoarele recomandări. Că statele membre să evalueze în mod complet resursele disponibile și tendințele consumului per capita uh, când determină nevoile unei zone. Să se țină cont, uh, să se țină cont de soluții alternative deci nu doar soluțiile de intervenție la nivelul ofertei, mai, ehm, care sunt bazate pe o logică de folosire a unor noi resurse. Comisia ar trebui să eh, se gândească înainte de a oferi eh, finanțarea respectivă dacă în zonele respective s-au adoptat toate măsurile pentru a permite o gestionare eficientă a resurselor de apă și trebuie să stimuleze statele membre să adopte astfel de măsuri pe cât posibil, pe cât este de competența ei. În ceea ce privește ajungerea obiectivelor uh, obținute uh, sau dorite prin aceste finanțări, auditul a arătat că s-au obținut rezultate tangibile, a crescut volumul uh, de apă disponibilă, sau acoperi, rețeaua publică a acoperit o zonă mai mare, calitatea apei a fost asigurată și continuitatea serviciului de asemenea dar în anumite uh, zone, anumite echipamente, deși terminate, încă nu erau operaționale în momentul auditului din cauza unor întârzieri în realizarea sau punerea în funcțiune a infrastructurilor complementare. Um, alte echipamente um, aveau anumite limite intrinsece care nu erau ușor de depășit. Și existat uh, un risc uh, de a obține, a obține rezultate destul de limitate, având în vedere că erau disponibile doar informații parțiale. Uh, Comisia, deși a impus în anumite decizii de subvenții o anumită condiționalitate, nu a verificat dacă condițiile respective au fost aplicate. În ceea ce privește recomandările pentru a obține aceste rezultate, Curtea recomandă ca statele membre să se asigure încă faza de planificare că infrastructurile suplimentare necesare pentru intrarea în funcțiune a proiectelor respective vor fi realizate la timp și statele membre trebuie să introducă eficiente de monitorizare mai eficiente. Comisia, în ceea ce o privește, trebuie să-și definească informațiile de care are nevoie pentru a evalua impactul proiectelor și să urmărească aplicarea condițiilor stabilite în deciziile de uh, finanțare. În fine, din punct de vedere economic, și consecințele asupra bugetului european s-au uh, registrat întârzieri în uh, punerea în aplicare a proiectelor uh, și acesta se datorează mai ales uh, unei planificări imperfecte eficiența infrastructurilor respective, măsurate prin evaluarea a doi parametri, um, nivelul de folosire a infrastructurii respective uh, în ceea ce privește capacitatea și procentul de apă care nu poate să fie facturat din cauza uh, pierderilor. Uh, deci rezultatele sunt destul de limitate trebuie să țină cont de um, factorii care pot să fie cauză de întârzieri, trebuie să se îmbunătățească calitatea analizelor, trebuie să se țină cont în mod sistematic de posibilitatea unei abordări în faze succesive pentru a dezvolta echipamentele respective în funcție de evoluția nevoilor. În fine, Procesul de determinare a finanțării europene, bazată pe analize costul-beneficii prezentate Um, în momentul în care se depun proiectele, uh, a demonstrat că are carențe uh, importante și deci nu se garantează astfel o folosire eficientă a resurselor europene. De asemenea, trebuie să se țină cont de capacitatea potențială a proiectelor de a genera um, uh, intrări financiare care ar contribui la reducerea Uh, pierderilor financiare într-un proiect și deci ar menține contribuția uh, europeană la un nivel mai puțin ridicat. Uh, curtea a confirmat faptul că nivelurile tarifelor serviciilor de aprovizionare cu apă sunt destul de mici și mult inferioare costului real al serviciului. costurile pe termen lung, adică amortizarea echipamentelor și costurile de mediu sunt complet ignorate deci la niveluri tarifare atât de scăzute, sunt trebuie să se țină cont de uh, considerații de tip de durabilitate socială și a veniturilor familiilor din zonele respective, precum și de procentul din, uh, veci, din venit care poate fi destinat consumului de, de apă. Deci tarifele pentru serviciile de aprovizionare cu apă nu trebuie, bineînțeles, să depășească niveluri critice, nivele critice pentru familii, având în vedere că este vorba de servicii de bază. În raport uh, se consideră în fine că prețul apei pentru familii ei trebuie să fie modulat pentru a acopera, acoperi nu doar costurile de funcționare, ci și costurile de uh, reînnoire a infrastructurilor respective și pentru a stimula o folosire durabilă a resurselor uh, de apă. Acestea sunt uh, și principiile din uh, directiva cadru privind apa, care uh, prevede faptul că exist, trebuie să existe o obligație de recuperare a costurilor de la utilizatori începând în 2010. Deci, um, timpul în uh, care uh, se ofereau finanțări uh, fără rezultate a trecut. Curtea a recomandat că Comisia trebuie să acorde mai multă atenție analizelor financiare prezentate în momentul în care se fac solicitările de finanțare și trebuie să aplice în mod riguros principiul recuperării costurilor pentru a favoriza alegeri mai eficiente. Iată care este raportul Curții Europene de Conturi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eh, mulțumesc Mulțumesc dumneavoastră și auditorilor dumneavoastră pentru treaba excelentă și pentru această prezentare. Colegul nostru, domnul Deutsch, a parcurs acest document, a elaborat un document de lucru care cuprinde șase recomandări. Așadar, uh, o să ascultăm acum analiza domnului Deutsch și apoi vom asculta reprezentanții Comisiei Europene pentru a asculta și poziția Comisiei și apoi, sigur, deschidem dezbaterea pentru ca toți colegii să poată să participe, păstrând, sigur, uh, timpul. Uh, domnul Deutsch. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând, aș dori să fac două observații pentru început. Aș dori, înainte de toate, să mulțumesc întregii comisii pentru control bugetar. Domnul președinte îl întrerupe pe vorbitor. Se pare că este o problemă cu interpretarea în limba franceză. Nu, nu se aude interpretarea în limba franceză, spune președintele. Acum s-a rezolvat. Așadar, prima dată întreb dacă toată lumea poate să asculte interpretarea. Se pare că da. Această ședință se transmite live și uh, cei care se uită acum, uh, care urmăresc ședința online, văd un scaun uh, gol, pentru că eu m-am, mi-am mutat locul, dar să știți că eu sunt aici și vorbesc. Pentru că dacă aș apăța butonul aferent scaunului pe care am stat, uh, nu s-ar auzi. Așadar, haideți să revenim la problema care ne preocupă. Dragi colegi, vreau să mulțumesc domnului Vari, membru al Curții de Conturi, și echipei acestuia pentru acest raport special de foarte înaltă calitate. Avem așadar un document în fața noastră pe baza căruia putem să avem un schimb de opinii foarte aprofundat și o discuție detaliată. În al doilea rând, mă bucur că avem acest raport și salut de asemenea raportul comisiei noastre. Eu sunt raportor pe acest subiect și mă bucur de acest lucru, pentru că eu sunt convins că Comisia Europeană are datoria să explice care este poziția sa față de conservarea rezervelor de apă și care este rolul pe care Uniunea Europeană îl acordează uh, gestionării resurselor de apă, pentru că apa este o resursă fundamentală. Nu acesta este subiectul discuției noastre astăzi, nu în mod direct. Dar sunt convins că ar trebui să ne focalizăm asupra conservării resurselor de apă și a altor chestiuni conexe, cel puțin la fel de multă atenție ar trebui să acordăm acestor subiecte cât acordăm schimbărilor climatice, încălzirii globale. Sigur, tot atâta atenție cât acordăm uh, rezervelor de hidrocarburi și uh, epuizarea acestora și resurselor regenerabile. De aceea salut acest raport al Curții de Conturi, elaborat de domnul Vari și de echipa dânsului. Și pentru a discuta în detaliu toate aceste chestiuni, trebuie să ne focalizăm atenția asupra importanței gestionării rezervelor de apă, chestiune care este subliniată în acest raport și sper că și raportul comisiei noastre va sublinia acest lucru. Dragi colegi, domnul Vari a spus că între 2000 și 2006 pentru că acesta a fost intervalul de timp auditat, Aceste evoluții au avut loc mai ales în patru țări. Nu discutăm aici practicile acestor patru țări, ci discutăm practicile comune care se pot întâlni în întreaga Uniune Europeană. Și sigur că raportul domnului Vari și al echipei acestuia cuprinde, de fapt, situația în întregimea ei. Vreau să atrag atenția asupra următorului fapt. În perioada bugetară actuală și în perioada de programare viitoare, 2007-2013, prin Fondul European de Dezvoltare Regională și prin Fondul de Coeziune, 15 state membre ale Uniunii Europene sunt eligibile pentru subvenții pentru utilizarea eficientă, cât mai eficientă a rezervelor de apă. Și e vorba de aproximativ 25 de miliarde de euro care vor fi alocați pentru, aceste, pentru astfel de proiecte. Așadar, lucrurile au evoluat de în ultimii 5-10 ani și noi trebuie să tragem concluziile tehnice uh, inerente și să aplicăm aceste lucruri în activitatea de zi cu zi. Trebuie să avem niște concluzii după această analiză care să ne ajute să utilizăm cei 25 de miliarde de euro cât mai eficient posibil în perioada de programare următoare, și anume pentru gestionarea cât mai bună și pentru utilizarea cât mai bună a resurselor de apă și infrastructurii aferente. Nu doresc să recapitulez toate uh, elementele care au fost menționate de domnul Vari. Ca și raportor, vreau doar să spun că sunt în totalitate de acord cu domnul Vari și cu concluziile pe care le-a prezentat pe baza analizei realizate vreau să subliniez în calitate de raportor câteva elemente specifice. În ceea ce privește raportul Curții de Conturi, în primul rând, vreau să subliniez încă o dată că poziția noastră este că în secolul 21 discutăm despre apă ca o resursă strategică. Și conservarea acestei resurse strategice este o prioritate imediată și generală. Indiferent ce facem în ceea ce privește măsurile de gestionare, aceasta ar trebui să fie, aceasta ar trebui să fie prioritatea noastră. Trebuie să notăm că pe baza raportului Curții de Conturi, sisteme integrate pentru gestionarea apei sunt necesare, trebuie să le creăm și trebuie să introducem practici care să promoveze utilizarea acestora. Folosim uh, niște cuvinte frumoase, cum ar fi uh, complex, cuprinzător, integrat. Vorbim aici, de fapt, despre protecția mediului și aspecte economice. Aspectele economice și protecția mediului ar trebui să fie puse în aplicare în același timp la crearea de sisteme de gestionare a apei. Nu putem să uh, utilizăm în continuare practici în care chestiunile economice să primeze întotdeauna. Vorbim aici de fonduri majore. Sigur că contextul economic este foarte important, argumentele economice trebuie să primească greutatea pe care o au, nu trebuie să trebuie să găsim practic un echilibru între argumentele economice și cele legate de climă. Și cum a spus domnul Vari, și eu sunt de acord, trebuie să fim mult mai circumspecți în activitatea noastră. Pentru că atunci când este evident că vorbim despre o resursă strategică, utilizarea apei și de aceste fonduri uh, foarte mari nu putem să ne permitem să nu cuantificăm, să nu măsurăm foarte exact cantitatea de apă utilizată. Și punerea în aplicare, cei care pun în aplicare proiectele nu știu foarte clar care este volumul de apă cu care avem de-a face. De asemenea, nu e posibil ca aceiași actori să utilizeze fondurile europene pentru a crește volumul de apă purificată și, de asemenea, dezvoltarea gestionării resurselor de apă autoritățile locale, locale și alți actori vor utiliza apa și în același timp trebuie să gestioneze uh, apa astfel încât volumul folosit să fie cât mai redus. Și avem nevoie pentru aceasta de o proiectare, o planificare mult mai precisă. Și nu vreau să dau accente dramatice afirmațiilor mele, dar raportul Curții de Conturi se focalizează și asupra unui proiect care respectă în totalitate uh, normele, proiecte care au fost puse în aplicare așa cum trebuie și la aproape jumătate de deceniu, după ce au fost încheiate, uh, nu funcționează, nu sunt funcționale pentru că infrastructura adiacentă nu există încă. Deci ca și cum ai uh, crea, ca și cum ai um, produce un automobil, dar acesta nu funcționează pentru că încă nu ai cheia ca să îl uh, să pornești motorul și așadar ții mașina în garaj. Sigur că mașina asta nu-ți ajut, nu-ți folosește la nimic, pentru că ea e utilă numai atunci când poți să o folosești să călătorești cu ea. De asemenea, aș dori să subliniez faptul că toate părțile interesate trebuie să fie implicate și mai mult, pentru ca calculele să fie cât mai precise. Statele membre, autoritățile regionale, locale, actorii economici. Toate aceste părți ar trebui să coopereze mult mai bine și să fie implicate mult mai, mult mai profund în procesul de planificare. Dragi colegi, pe scurt, acestea sunt ideile pe care voiam să vi le prezint. Vorbim despre dezvoltarea infrastructurii, proiecte în acest sens și în perioada de programare actuală, după cum spuneam, fondurile se ridică la 25 de miliarde de euro care sunt disponibili pentru aceste pro- proiecte de dezvoltare. Și de aceea trebuie ca aceste proiecte să devină cât mai eficiente posibil. Mulțumesc, domnule președinte. Ehm, Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Șerții Margachis. Alte persoane? Atunci, poate că aș voi da întâi uh, cuvântul uh, colegilor deputați și după aceea comisiei să reacționeze la cele spuse. Doamna Ayala Sander, aveți cuvântul. Presidente. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Deutsch pentru propunerile făcute. Din punctul meu de vedere, sunt niște propuneri cu adevărat rezonabile. Și prezentarea sa arată că trebuie să luăm în considerare și această fază de învățare, pentru că vorbim despre utilizarea unor fonduri europene, fondul de coeziune, federul, pentru o aprovizionare cu apă potabilă de bună calitate vorbim despre țările direct vizate, cum sunt țările din Sud, care se confruntă cu o adevărată problemă legată de aprovizionarea cu apă. În toate cazurile în care este necesară apa, dar mai ales în cazul apei potabile. În ceea ce privește raportul Curții de Conturi, aș dori să putem și noi dispune de toate elementele din acest raport. Și am o întrebare. Ne-am axat pe cele patru țări din Sud, și anume uh, cele care, în mod evident, au uh, utilizat fonduri europene. Trei dintre ele au utilizat uh, fondurile de coeziune pentru aprovizionarea cu apă, mai ales pentru ajustarea nivelului apei potabile pentru a răspunde criteriilor fixate de Uniunea Europeană în perioada 2000-2006. Acest am, am, am fost sesizat de acest raport în 2000 um, în 2006 și ne-am referit atunci la uh, nevoile de consum așa cum erau ele atunci. Um, apoi uh, o adevărată criză a lovit țările din sud și știți uh, care este situația în această zonă și aș vrea să știu dacă Curtea de Conturi a luat în considerare și aceste elemente de distorsionare pentru că această perioadă de creștere a mm, dus și la o creștere a numărului de de imigranți uh, cu 2 milioane și s-a creat și o stare de dezechilibru sezonier uh, sigur că nimeni nu se aștepta ca în 2007 să se declanșeze o adevărată criză în acest sens. Și apoi am avut previziunile pentru 2008 și cred că trebuie să tragem niște concluzii de aici și să învățăm ceva. Într-adevăr, curentul acum este în descreștere, dar poate că pe viitor situația se va inversa. Poate că va exista o nouă tendință de creștere și dacă aplicăm această uh, tendință numai în perioadele de criză, poate nu este cea mai bună idee. Și apoi s-a vorbit și despre utilizările adecvate și despre paradoxuri. Uneori uh, se prevedeau creșteri importante și introducerea unor indicatori interni a dus la o anumită diferențiere, o diferențiere care nu a fost prevăzută de la început, ci care se bazează pe utilizarea de către cetățeni. Uh, modurile de utilizare de către cetățeni și cred că propunerile de îmbunătățire făcute sunt interesante. Este vorba despre o îmbunătățire care vizează utilizarea resurselor în apropierea locului de utilizare, adică exact acolo unde locuiesc cetățenii. Curtea de conturi insistă și de altfel aș dori să aflu și observațiile dumneavoastră, deci insistă pe uh, riscul pierderii acestei uh, resurse, apa. Um, întărirea infrastructurilor în mediul urban este extrem de importantă tocmai pentru a se evita nevoia de noi infrastructuri și pentru a se îmbunătăți oferta um, față de cetățenii în ceea ce privește calitatea apei potabile. Mulțumesc! Domnul Ceațimarcachis, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând îi mulțumesc domnului Deutsch pentru raport și pentru faptul că pune accentul pe importanța apei. E foarte bine că avem un raport special al Curții de Conturi pe acest subiect foarte sensibil. Dar aici, așa cum a spus domnul Deutsch, ar trebui să avem niște indicatori măsurabili clari. Și de aceasta am luat cuvântul, pentru că ne uităm la acest raport și vedem că uh, Trebuie să tragem aici niște concluzii cu privire la activitatea Comisiei și statelor membre în acest domeniu, pentru că avem niște obiective foarte clare și niște resurse, de asemenea, limitate. Și vreau să-i rog pe colegi să se uite la ce scrie în acest raport. De exemplu, pe pagina 21 se spune evaluarea de către comisie a proiectelor statelor membre a avut o valoare adăugată limitată. Mai mult decât atât, se spune că anumite proiecte nu au uh, intrat uh, în funcțiune datorită unor erori. Pe pagina 26 se spune că la alte proiecte au existat tot felul de constrângeri inerente, deci nici acestea nu funcționează. Pe pagina următoare, uh, rezultatele sunt de o valoare limitată și așa mai departe. Mai încolo se spune că prin uh, tot felul de măsuri de economisire se uh, aduc prejudicii eficacității proiectelor. Și din nou întâlnim aceste, uh, aceste evaluare care spune rezultate limitate. Deci, acest raport are tot felul de recomandări în care se spune, de uh, observații în care se spune că acest subiect nu este abordat în mod adecvat. Și de aceea Parlamentul European trebuie să ia în considerare subiectul în întregimea sa. Oare acum avem o nouă comisie, mai ales domnul comisar Han este responsabil. Ei nu sunt responsabili pentru rezultatele din acest raport, dar acum pot să se apuce de lucru pe acest subiect și ar trebui să spunem comisiei și comisia ar trebui să spună că lucrurile nu mai pot merge așa. Dacă în acest raport nu se spune, se spune foarte clar, resursele nu au fost gestionate uh, în mod economic, ci din potrivă s-a făcut risipă, acesta este un semn foarte clar al faptului că trebuie făcută o schimbare. Comisia trebuie să ia poziție. Nu mai trebuie uh, plătite fonduri pentru proiecte care au rezultate uh, și o eficacitate limitată. Și pe drumul acesta trebuie să mergem în următoarele luni și mulțumesc încă o dată colegului nostru, domnului Deutsch. Mulțumesc! Er nee, dan Mai există alte solicitări de luarea cuvântului? Domnul Von are cuvântul și apoi va avea cuvântul reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că sunt de acord cu observațiile raportorului, eh, al cărui raport este excelent. Sunt de acord și cu observațiile Curții de Conturi. Eh, o singură observație făcută de reprezentantul Curții de Conturi mi-a pus probleme din punctul meu de vedere. Acolo unde se spune că costul furnizării de apă ar trebui să fie suportat de consumatori. Eu aș spune că trebuie să se țină cont de consecințele sociale ale acestei observații. Unele familii folosesc multă apă, ă, de exemplu familii sărace, dar care au mulți copii sau persoane cu anumite boli care le impun să folosească multă apă. Deci trebuie să se țină cont și de implicațiile de ordin social. Dank Dan eh, geef ik nu het woord. Eh, Mulțumesc. Dau acum cuvântul eh, Comisiei Executive. Știți că la recomandările 1, 2 și 3 au fost uh, solicitate niște aspecte specifice și niște mandate specifice. Uh, raportorul și colegii au făcut câteva observații. Cine dorește să ia cuvântul din partea comisiei? John Walsh, Matthew Fischer? Cine dorește să ia cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Raportul Curții de Conturi a concluzionat că măsurile strategice au uh, contribuit la îmbunătățirea aprovizionării cu apă pentru consum casnic, cu un uh, volum uh, disponibil mai mare, o rețea cu acoperire mai mare, o rețea de mai bună calitate și o um, continuitate a serviciilor. Uh, raportul s-a axat pe patru state membre, Spania, Portugalia, Grecia și Italia, care au beneficiat de fonduri în domeniul aprovizionării cu ape. Au fost, uh, uh, a fost luat un eșantion de 29 de proiecte, care reprezintă numai 13% din proiectele privind acest domeniu al aprovizionării cu apă statele membre au responsabilitatea principală de a selecta, implementa și monitoriza proiectele cofinanțate. În ce, ce privește Fondul de Coeziune și Federul, intervenția Comisie este um, condiționată de cadrul juridic al țării care a, a înaintat candidatura pentru proiectul respectiv. Proiectele din acest sector, proiectele de mare amploare, sunt cele care depășesc 50 de milioane de euro. Proiectele uh, care nu pot fi cofinanțate sunt uh, abordate sub aspectul unei liste de verificare și a unor controle. Condițiile juridice fixate prin directiva cadru, mai ales articolul 9, au devenit o obligație pentru toate statele membre începând cu ianuarie 2011. Este nevoie de un sistem de tarifare mai bun și de un sistem de recuperare a costurilor. În comunicarea Comisiei din iunie 2008, Uh, subliniază importanța principiului de recuperare totală a costurilor în ceea ce privește proiectele uh, din domeniul apei. Comisia subliniază că statele membre sunt responsabile pentru uh, funcționarea stațiilor de tratare a apelor uzate și, de asemenea, Comisia recunoaște că investițiile din domeniul infrastructurilor de apă sunt extrem de complexe și în ceea ce privește recomandările raportorului, și noi dorim să facem câteva observații și să furnizăm câteva informații față de întrebările ridicate de membrii Parlamentului. Directiva cadru a fost adoptată în 2000 și stabilește un cadru pentru um, protejarea sistemelor de apă și a cursurilor de apă din Uniunea Europeană, râuri, lac, lacuri, um, directiva dă niște linii directoare în ceea ce privește etapele care trebuie parcurse pentru um, obținerea unor sisteme integrate de management al apelor până în um, martie 2010. Statele membre au trebuit să furnizeze uh, planurile pentru bazinele de recepție a apelor. Obiectivul este de a proteja apele europene și de a um, realiza o analiză a fragilității resurselor de genul apă, biodiversitate, soluri. Pentru perioada 2007-2013, Comisia a realizat o evaluare a proiectelor principale. Um, Uniunea Europeană oferă um, asistență tehnică pentru statele membre atunci când pregătesc proiecte. Comisia susține punctul patru din uh, proiectul de raport și uh, subliniază că um, statele membre sunt responsabile de respectarea uh, legislației comunitare. De asemenea, Comisia recunoaște că investițiile în infrastructurile complexe de apă se um, realizează în diferite faze uh, De asemenea, se subliniază că implementarea corectă a directivei în ceea ce privește analizele de impact uh, ale mm, stațiilor de epurare trebuie de asemenea respectate. De asemenea, în comunicarea sa privind um, resursele de apă adoptată în 2007, Comisia a subliniat importanța identificării și implementării unor măsuri de prevenire, reducerea pierderilor, economiile de apă, soluții alternative. O politică activă, îmbunătățirea aprovizionării cu apă este o problemă esențială care a fost deja ridicată în această discuție. În încheiere, Comisia va adopta pe 26 ianuarie o, comisie, o mm, comunicare privind uh, politicile regionale și Um, creșterea durabilă, implicând utilizarea corectă a fondurilor structurale pe, în domeniul aprovizionării um, cu apă, fonduri care se ridică la 8 miliarde de euro, în vederea îmbunătățirii sistemelor de aprovizionare cu apă. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumesc, mulțumesc pentru că ne-ați anunțat uh, adoptarea acestei comunicări în uh, această săptămână. Sunt convins că și colegii de la Comisia Mediu vor urmări îndeaproape conținutul acestei comunicări. Domnule Vari, o să vă dau cuvântul pentru a putea reacționa la diferitele întrebări care au fost ridicate aici, doamna Elea Sander, și la fel să reacționați și la observațiile ridicate de domnul Von. Și de asemenea vă invit să faceți și o concluzie. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește întrebările doamnei Ayala Sender, aș dori în primul rând să fac o precizare. Nu trebuie să uităm caracterul tehnic al raportului Curții de Conturi. De exemplu, în iatul 15 din raport se spune că Eșantioanele au fost examinate la toate nivelurile și s-au organizat ședințe cu reprezentanții diferitelor autorităților locale și societăți publice, miniștri care se ocupă de conceperea, realizarea și gestionarea infrastructurilor respective pentru proiectele selecționate. Curtea a folosit consultanță de asemenea din partea unor experți, ingineri în domeniul aprovizionării cu apă spun acest lucru pentru că ceea ce spune doamna Ela Sender este cu siguranță foarte important, dar dânsa vorbește despre un context politic, ceea ce nu înseamnă că se pune în dubiu obiectivitatea raportului Curții de Conturi. Deci pot să existe justificări în cadrul contextului politic crizei pe momentul respectiv, uh, Parlamentul și nu noi trebuie să evaluăm această situație din punct de vedere politic. Aș adăuga însă că, totuși, evaluările Curții de Conturi, dacă vă uitați în tabeluri, uh, pornește de la situația dinainte de criză. Deci, mm, privește lucrurile din punct de vedere structural. În ceea ce privește ceea ce a spus uh, domnul Baden, care pune problema durabilității sociale a costului aprovizionării cu apă, care trebuie să fie suportat de consumatori, dar bineînțeles trebuie să se țină cont uh, și de uh, compunerea familiilor. Bineînțeles, uh, Curtea de Conturi nu uită acest lucru, pentru că, dacă vă uitați la liniatul 68 din raport, se spune că principiul imputării costurilor utilizatorilor este uh, stabilit în directiva cadru, dar este un principiu care exista deja și doresc să răspund și comisiei în legătură cu acest aspect, pentru că principiul a fost deja afirmat și înainte de intrarea în vigoare a directivei cadru. A existat uh, un document citat în raportul curții la nota 35 în care se spune că acest principiu exista deja înainte directivei cadru. În ceea ce privește imputarea costurilor utilizatorilor, Curtea precizează în acest aliniat că recuperarea costurilor poate, bineînțeles, să fie modulată, ținând cont de diferiți factori, cum ar fi repercusiunile sociale, de mediu sau economice, condițiile geografice de recuperare a apei sau condițiile climatice. Deci, iată, am vorbit despre repercusiunile sociale. Acest lucru implică faptul că nu trebuie neapărat să recupereze 100% din costuri de la utilizator și cităm documentul Common Implementation Strategy of the Framework Director, documentul 1204. Deci, astfel, cred că am răspuns și la observația Comisiei în legătură cu intrarea vigoare a directivei cadru. Am notat faptul că directiva cadrului dat în vigoare în 2010, dar acest principiu al recuperării costurilor exista deja și înaintea directivei cadru. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, Mulțumesc. Doamna Ayala Sender, doreți să luați cuvântul pe scurt? Și apoi eu să-i dau cuvântul din nou domnului Deutsch. Eh, Mulțumesc. Eh, domnule președinte. Nu voi uh, relua aici datele care au fost prezentate de către Curtea de Conturi, dar dacă ne uităm la tabelul numărul 2, acolo avem niște estimări ale valorii reale a consumului de apă în 2008. Și, așa cum uh, spunea domnul Vari, printre concluziile prezentate de Curtea de Conturi, provenind din evaluările sale, de-a lungul anilor am putut constata că s-a făcut o estimare destul de incorrectă pentru previziunile pe 2008, pentru că chiar acest an 2008, adică vreau să spun că în 2002, când a fost lansat acest gen de program, se înregistra o rată de creștere care se referea la mai multe sectoare, ca de exemplu turismul, sectoare în creștere. Și acest procent de creștere a fost stabil. Revenind la estimările pentru 2008, și avem pe de o parte consumul real pe 2008, ei bine, concluzia la care ajungem este următoarea, și anume, estimările anterioare erau calculate incorrect. Și atunci mă întreb dacă putem lua în considerare aceste cifre, adică putem spune că în 2002 era vorba de o rată de creștere iar în 2008 de o criză, de o descreștere. Acest lucru se vede foarte clar în tabel și aș dori să invit Curtea de Conturi să comenteze aceste previziuni. Într-adevăr, raportul poate fi deosebit de tehnic, dar consecința este următoarea. Trebuie să realizăm o evaluare politică și atunci, din punct de vedere tehnic, trebuie să înțelegem că dacă s-au făcut estimări și un consum real diferit față de estimările calculate într-un moment care nu era un moment de criză. Mulțumesc! o opinie politică foarte importantă care va apărea în documentul de descărcare. Domnul Deutsch a putut asculta aceste opinii și o să-i dau cuvântul pentru a încheia aceste dezbateri. Domnule Deutsch. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Eh, négy rövid észrevétel. Mindenkelőtt Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să închei prin pat, cu patru observații. Mai întâi, aș dori să mulțumesc colegilor pentru excelentele lor observații. Mulțumesc tuturor pentru această dezbatere animată. Mă bucur uh, să observ faptul că există un acord uh, în cadrul comisiei noastre. Suntem cu toții de acord cu abordarea pe care trebuie să o avem când e vorba de stocurile de apă. Suntem de acord cu toții că apa este o resursă strategică în secolul 21 și de aceea trebuie să acordăm o atenție deosebită. Aceasta a fost prima observație. A doua. Doamna Iara Sender a vorbit despre o altă problemă. Într-adevăr, e foarte important să lucrăm cu cifre, cu date exacte. Și Curtea de Conturi subliniază acest lucru, subliniez și eu acest lucru. Într-adevăr, avem nevoie de estimări uh, sigure, fondate pe cifre Altfel, nu putem să promovăm eficiența. Deci avem nevoie de estimări și mai bune. În al treilea rând, am ascultat reprezentanții comisiei și domnul Hatzimakakis a spus același lucru, și anume că avem nevoie de un sistem de control clar care să funcționeze, având în vedere că e vorba de o, de o resursă naturală strategică care este de interes pentru orice cetățean al Uniunii. Această, această resursă puteți spune că e în vitrina toată lumea uh, folosește apă și știe cum uh, este folosită aceasta. De aceea avem nevoie de controle uh, clare, dar și transparente în ceea ce privește utilizarea fondurilor. Și, în fine, după cum a spus domnul Von, într-adevăr, am fi putut intra mai mult în detalii în legătură cu acest aspect și anume prețul apei. Curtea de conturi spune, și este logic acest lucru din punctul său de vedere, că prețurile sunt scăzute, dar colegul nostru a abordat un aspect foarte important pentru că acest serviciu, furnizarea apei, Bineînțeles, putem evalua practicile din ultimii zeci de ani eh, și privatizarea din cadrul serviciilor de furnizare a apei, dar trebuie să ținem cont de mai multe principii. Poluatorul plătește, principiul protecției mediului, faptul că apa este un bun public la care toată lumea are dreptul și anume la consumul unei ape curate, potabile. Trebuie să ținem cont de toate aceste principii și, bineînțeles, nu ă, trebuie să punem într-o situație dezavantajată familiile mai sărace. Pe lângă toate acestea, furnizorii de servicii sunt companii private care doresc să facă profituri. Deci situația este complexă și e greu să găsim cea mai bună cale, cele mai bune principii care trebuie aplicate în stabilirea prețului apei. Cred că această temă merită o discuție separată, dar sunt de acord că nu putem ignora aspectele de ordin social. Și cred că în raportul Curții de Conturi și în raportul meu am menționat de asemenea acest aspect. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Eh, eh. Vă mulțumim, mulțumesc tuturor. Am încheiat aici dezbaterea. Domnule Vari, mai doreați să spuneți ceva? Nu. Bun. Deci încheiem aici dezbaterea de la punctul 4 de pe ordinea de zi și trecem imediat la punctul 6 de pe ordinea de zi. Și acum mă întorc înspre doamna Matiu și doamna Köstinger. Socialiștii și democrații au solicitat să discutăm mai întâi punctul 6 și apoi punctul 5, adică mai întâi raportul Matiu și apoi raportul Köstinger. Dacă sunteți de acord, vom face această rocadă pe ordinea de zi. Sunteți de acord? Bun. Deci trecem direct la punctul 6. E vorba de consecințele neacordării descărcării de gestiune în 2008 pentru Colegiul European de Poliție, CEPOL. Aș spune, doamnă Mathieu, că este o piesă cu multe acte. S-a refuzat descărcarea de gestiune. Acest uh, lucru a suscitat multe dezbaturi și la ultima ședință a coordonatorilor am ajuns la concluzia că e nevoie de un nou raport în prezența membrilor Curții de Conturi și mai ales în prezența directorului Cepolului pentru a pregăti terenul. Vă rog, doamnă Mathieu. Mulțumesc, domnule președinte această a patra audiere la Cocobu pentru că am avut o audiere și la Libe la solicitarea domnului Busutil în legătură cu avizul în legătură cu descărcarea de gestiune pentru 2009. Deci cred că directorului Cepolului, directorul Cepolului o să-și facă abonament să tot vină la noi. Uh, deci această a patra audiere um, este, reprezintă urmarea audierii din uh, toamnă, când uh, nu am avut timp uh, să audiem comisia, uh, și pentru că am, audierea a fost ultimul punct de pe ordinea de zi și președintele atunci a dorit să reorganizăm o audiere acum. În ceea ce mă privește, între timp, directorul domnul Bonfin ne-a transmis răspunsurile la întrebările pe care le-am pus, deci eu nu mai am întrebări pentru directorul CEPOL-ului, dar aș dori să ascult ce are de spus președintele uh, Consiliului de Administrație și aș dori să ascultăm uh, și pe domnul Marini, care face parte din Consiliul de Administrație. Cred că ar fi o idee bună. Deci, mă adresez președintelui Consiliului de Administrație, noului președinte, e vorba de domnul Botan. Domnul Botan, aș dori să vă prezint foarte de, pe scurt situația dumneavoastră și colegilor mei. Deci ce s-a întâmplat cu CEPOL-ul? În 2007, președinția portugheză a primit o scrisoare anonimă transmisă Consiliului de Administrație, Troicii și Olafului în legătură cu o proastă gestionare a CEPOL-ului. Un raport Uh, foarte negativ a fost făcut uh, de IAS, care a cerut uh, Consiliului de Administrație să trimite acest raport președintelui Comisiei pentru Control Bugetar înainte de 28 ianuarie 2008. În timpul președinției slovene, directorul a redactat un plan de acțiune și un raport, a făcut o prezentare în Parlament și în timpul președinției franceze, aceasta a fost informată de comisie în legătură cu responsabilitatea de a rezolva problemele interne, însă fără rezultate. Președinția cehă a trimis o scrisoare oficială Serviciului Juridic al Comisiei Europene, cerând ajutor și o poziție oficială din partea Comisiei. Pe 18 mai 2009, toate statele membre au primit o notă în legătură uh, cu reproșurile făcute fostului director și în legătură cu posibilitatea de a lucra în continuare cu dânsul într-un climat de încredere. Președinția suedeză a discutat modalitățile de înlăcuire ale directorului și a așteptat uh, raportul OLAF. Știți ce s-a întâmplat după aceea, domnule Bona, Deja în 2006, 2007 și 2008 ați fost alături de noi uh, de-a lungul acestui foileton la Cocobu de altfel, salut eh, pe domnul Fielner, care a fost raportor pentru 2007 și cred că ne puteți prezenta modul în care ați lucrat în Consiliul de Administrație, pentru că ne-am tot întrebat în legătură cu modul în care Guvernul de Administrație uh, a privit modul în care fostul director, domnul Geranson, uh, a administrat CEPOL-ul. Deci avem impresia că Consiliul de Administrație nu și-a făcut treaba, cred că alăt lucrurile uh, fără, deci nu a considerat lucrurile suficient de, grade, de grave și având având în vedere că președinția Consiliului a fost alertată de această scrisoare anonimă uh, și președințiile următoare au reacționat, dar fără rezultate. Având în vedere această neglijență sau poate eventual uh, acte ilegale ale fostului director, considerăm că fostul director nu și-a făcut treaba, dar am impresia că există foarte puțină coordonare între Consiliul de Administrație, între membrii acestuia, lucrurile nu sunt luate suficient în serios și președinția franceză nu așa a asumat o poziție clară în momentul de față, deci a presupus nevinovăția um, directorului atunci. Oricum, bineînțeles, într-adevăr, înainte de a condamna pe cineva, trebuie să-i presupunem nevinovăția. Aș dori să știu în orice caz cum s-au întâmplat lucrurile atunci, pentru că l-am întrebat pe predecesorul dumneavoastră, dânsul nu ne-a răspuns. Deci vă rog să ne explicați. Mulțumesc. Eh, Mulțumim, doamnă Maiu. Ați pus întrebări foarte clare și foarte specifice reprezentanților CEPOL-ului. Aș sugera să avem un schimb uh, de vedere general înainte de a da cuvântul uh, domnului Plata și uh, colegului său. Domnul Oșei, doreți să luați cuvântul acum? Mulțumesc, domnule președinte, dar dacă îmi permiteți, aș dori ca mai întâi directul CEPOL-ului și colegilor lui să răspundă doamnei Mathieu. Gray. Bine. Domnule Gray, Doriți să spuneți acum ce aveți de spus sau așteptați mai întâi răspunsurile? Și dumneavoastră doriți să, aștept, să ascultați răspunsurile mai întâi. Bun. Atunci dau cuvântul celor interpelați, reprezentanților CEPOL-ului, să răspundă doamnei Mathieu. Domnul Bodin, reprezentantul Consiliului de Administrație, vă rog. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. Bună ziua! Bună ziua! Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat astăzi în comisia dumneavoastră. Este o onoare pentru mine să fiu invitat aici pentru a vă informa cu privire la pașii pe care Consiliul de Administrație i-a întreprins am întreprins măsuri pentru a remedia toate erorile care au survenit în trecut. Ați auzit uh, înșiruirea acestora și aș dori să îmi prezint scuzele în numele CEPOL pentru că v-am răpit atât de mult timp. Nu cred că ar trebui să punem atât de multe probleme. Noi suntem ofițeri de poliție și suntem obișnuiți să respectăm legea nu doar să o aplicăm. Dar, pentru a vă putea da niște întrebări, niște răspunsuri concrete, trebuie să mă reîntorc în trecut. Cred că știți că CEPOL, Colegiul European de, Pozi- de Poliție, a fost înființat în anul 2001. La început a fost finanțat de către statele membre din bugetul acestora. La Copenhaga, în 2001, a avut loc s-a înființat un secretariat nepermanent Primul buget a fost acordat în anul 2002 buget care a fost format de către 15 state membre ale Uniunii Europene. În anul 2004 s-au aderat la Uniunea Europeană 10 state noi, printre care și Ungaria. Și acest buget a crescut la 3, 3 uh, milioane și 500 de mii de euro. Și apoi, pe baza unei decizii a Consiliului, uh, ce pol a trebuit să creeze, un secret, să înființeze un secretariat permanent care a fost uh, uh plasat uh, și-a găsit sediul în uh, Regatul Unit. Nu cred că poziția uh, acestui secretariat este cea mai bună. Este la 70 de kilometri de Londra, e departe, e foarte greu să ajungi acolo, nu există um, posibilități de Um, conexiune, fie că e vorba de călătorie, de a ajunge acolo, de transport așadar, fie că e vorba de comunicare. În anul 2005, secretariatul CEPOL a fost înființat cu 15 posturi permanente și și-a început activitatea. La perioada respectivă, bugetul se ridica la 4,9 milioane de euro. De la 1 ianuarie 2006 am devenit Agenție Europeană în urma unei decizii a Consiliului. Acesta a fost primul an în care bugetul a fost evaluat de către uh, Comisia Europeană, modul în care am folosit bugetul. La momentul respectiv, Consiliul de Administrație a considerat că aceasta este o evoluție pozitivă, că cineva ne auditează conturile. Consiliul a avut probleme în 2007. Ne-am dat seama atunci că erau probleme serioase cu secretariatul și, de asemenea, cu directorul nostru. Unii membri și-au exprimat îngrijorările în reuniunile Consiliului de Administrație, rezultatul fiind o decizie a Consiliului de Administrație și anume ca directorul Uh, de la acea vreme să întreprindem măsuri pentru a remedia situația. Doamna Mathieu a menționat de asemenea că în ceea ce privește raportul din anul 2007 al Curții de Conturi, acesta așadar a fost primul document care ne-a prezentat problemele. Era prima dată când ne-am dat seama că existau probleme grave. Și la uh, timpul președinției slovene, directorul a primit uh, instrucțiuni să remedieze această situație, instrucțiuni de la Consiliul de Administrație. De asemenea, i-am cerut să elaboreze un plan de acțiune pentru CEPOL. În cea de-a doua jumătate a lui 2008 și începutul lui 2009 au avut loc controle foarte stricte la comanda Consiliului de Administrație și mai ales de comis, Comitetul uh, Financiar și de Administrare, pentru că au apărut tot felul de erori, au fost dezvăluite erori. Și de asemenea, Consiliul de Administrație, la momentul respectiv, a luat decizia de a uh, da instrucțiuni directorului pentru a remedia situația. S-a decis atunci, de fapt, formarea unui grup de audit special. Grupul acesta urmând să aibă sarcina de a monitoriza toate operațiunile financiare, toate tranzacțiile financiare. În timpul președinției cehe au fost foarte multe confruntări și la sfârșitul acestora directorul s-a retras și a dat demisia ca rezultat al tuturor erorilor uh, financiare pe care le săvârșise. Și după această în timpul președinției suedeze, am avut o perioadă de tranziție în care cineva a trebuit să le înlocuiască pe director, iar la sfârșitul anului Consiliul de Administrație a ales un nou director, și anume domnul Ferenc Banfi. Dânsul, deci domnul Banfi, a devenit noul director al CEPOL. Și dânsul a avut de atunci o atitudine perfect profesională și-a câștigat uh, susținerea întregului Consiliu de Administrație, a transformat gestiunea, sistemul de gestiune al CEPOL, de asemenea sistemul de gestiune financiară, a recrutat noi experți în finanțe, noi profesioniști. Acest nou sistem de gestiune financiară a încercat să remedieze toate erorile din trecut a, încerc, a avut deja o acțiune oarecum retroactivă, tot ce se putea remedia din punct de vedere juridic. Deci sper că eforturile noului secretariat, noului director și uh, conducerii vor fi într-adevăr apreciate. Sigur că uh, avem în rez- ca rezultat al tuturor erorilor, avem activități în curs pe care nu le-am încheiat, dar sper că vom reuși să clarificăm și să remediem toate erorile în timpul mandatului președinției maghiare. Însă trebuie să notăm că au existat deja modificări pozitive, pași care merg în direcția bună. În ultimul an, Consiliul de Administrație a aprobat noi idei propuse de noul director, idei care vizează restructurarea secretariatului astfel încât acesta să des- își desfășoare activitatea mai eficient. De asemenea, s-a aprobat un nou plan strategic și un nou, s-a elaborat un nou instrument. Acesta este un instrument de monitorizare care urmărește îndeaproape punerea în aplicare a tuturor sarcinilor. Am solicitat ca niște profesioniști externi să elaboreze un raport cu privire la activitatea noastră în ultimii 5 ani și până în martie raportul va fi publicat cuprinzând analiza ultimilor 5 ani de activitate a CEPOL plus propuneri pentru viitor. Acestea se bazează pe recomandările care ne-au fost făcute de Comisie, Consiliu și Comisia Parlamentului European pentru Control Bugetar. De asemenea, în timpul președinției maghiare, împreună cu Comisia, dorim să organizăm o conferință de o zi în care să punem accentul pe activitățile CEPOL. Aici vom discuta despre viitorul Colegiului European de Poliție. dorim să întreprindem toate măsurile posibile pentru a ne asigura că evităm repetarea problemelor pe care le-am avut în trecut. Domnilor și domnilor, sper că am reușit să vă explic situația așa cum a fost ea pe trecut, în trecut și cum este acum și, de asemenea, cum am dorit să vedem viitorul în ceea ce privește cooperarea și informarea. În numele secretariatului și în numele conducerii vă prezint aceste lucruri. Suntem în continuare uh, angajați în dialogul cu Comisia și cu Parlamentul. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc! Eu nu sunt specialist în acest domeniu. Dar uh, nu știu dacă toate întrebările doamnei Mateu și-au găsit răspunsul în prezentarea dumneavoastră. Însă vreau acum să-i dau cuvântul domnului Banfi. Poate dânsul va putea să acopere unele dintre temele pe care doamna Mateu le-a menționat. Domnul Fielner a mai cerut cuvântul? Mai există și alți colegi care ar dori să ia cuvântul? Nu? Domnul Fielner. Bine. Domnul Banfi, aveți cuvântul. Dear ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitație. Așa cum s-a spus, este prima dată când am ocazia să vin în fața dumneavoastră și să îmi cer scuze, uh, este a patra oară când am ocazia să vin în fața noastră și să prezint un raport în numele CEPOL. Foarte sincer vorbind, acum câțiva ani mă plimbam uh, în jurul acestei clădiri și visam să intru și să văd Parlamentul dinăuntru. Acum este mai greu de pătruns. Sper că va veni și momentul în curând când uh, șederea mea aici va fi una mai plăcută. Moștenirea pe care am primit-o nu este deloc una ușoară, însă nu vreau să spun nici că ar fi o misiune imposibilă. Uh, greșelile care s-au făcut au fost făcute de către ființe umane și vor fi corectate de către ființe umane, care poate vor da dovadă de un devotament, de un angajament, un profesionalism și o cooperare mai puternice, sperând că vor beneficia și de o empatie din partea dumneavoastră. Nimeni nu pune sub semnul întrebării sistemului de formare în domeniul aplicării legilor europene. Uniunea Europeană trebuie să fie capabilă să mențină un, un instituții de formare care să fie de bună calitate și mă bucur să pot participa și eu la acest demers. Acum, concret, în conformitate cu decizia Parlamentului din 7 octombrie, s-a înaintat al treilea raport de progres care descrie toate acțiunile implementate în conformitate cu planul multianual care a fost cerut de Parlament și aprobat prin consens de către Consiliul de Administrație, asumat și sprijinit de către Comisia Europeană și de către Serviciul de Audit Intern. În această perioadă, Serviciul de Audit Intern a auditat conținutul celui de-al doilea raport de progres și a tras concluzia că CEPOL uh, este pe drumul cel bun în implementarea planului multianual și nu s-au înregistrat niciun fel de remarci negative. În același timp, s-a subliniat că anumite jaloane nu sunt suficient de clare am fost de acord cu asta și am oferit uh, să cooperez cu Serviciul de Audit Intern pentru a face justificările necesare ca aceste jaloane să fie mai ușor de măsurat pe viitor. Următorul moment important în urma ultimei audieri de aici am adus niște răspunsuri, sperăm, adecvate la întrebările ridicate de doamna Mathieu explicând detaliile tehnice ale ajustărilor erorilor care s-au înregistrat în ultimii ani și aș dori să folosesc această oportunitate pentru a vă informa că um, contabilul recent numit și responsabilul um, de buget și finanțe sunt prezente aici, sunt prezenți aici în fața dumneavoastră și dacă aveți întrebări, sunt sigur că vor putea să vă dea răspunsurile necesare. Deși am uh, fost foarte atenți la întârzieri și la aspectele restante, sigur că trebuie să corectăm aceste lucruri pe viitor. Până la sfârșitul anului trecut, 2010, decembrie 2010, am reușit să rezolvăm toate problemele restante financiare din 2008-2009. CEPOL este capabil să își gestioneze obligațiile financiare la timp. Poate că această vacanță de sărbătoare a adus și ea niște întârzieri, dar acest lucru nu este relevant. Am continuat să lucrăm la întărirea secretariatului. Uh, Și în ceea ce privește recrutarea, ei bine, dacă lucrurile merg bine, vom avea nevoie de o jumătate de an pentru a include noile persoane recrutate în Consiliu. În 2010, în urma numirii mele, am angajat noi agenți nouă agenți temporari. Am selectat șapte uh, experți naționali secundari și avem în uh, curs uh, opt proceduri și din cei 26 de, din cele 26 de posturi de agenți temporari, 21 sunt deja ocupate. Am primit raportul uh, final privind um, aspectele legate de cheltuielile private. Acest um, raport confirmă declarațiile anterioare ale conducerii CEPOL și aici trebuie să adaug că s-au înregistrat niște discrepanțe la cifre, dar am acceptat constatările auditorilor externi. În plus, am fost de acord cu poziția Serviciului Juridic al Consiliului, care spune că persoanele care au utilizat serviciile de taxi către aeroport nu știau că acest lucru era ilegal. Trebuie să vă spun că aceste lucruri au fost făcute foarte deschis de către fostul director, deci n-a fost niciun fel de conspirație și persoanele nu erau conștiente că încălcau o regulă, dar cineva trebuie să fie și responsabil pentru daunele provocate. Termenul încă nu a expirat și vom primi uh, o, un document de follow-up de la pro, fostul director. De asemenea, am îmbunătățit și situația achizițiilor parțial din perspectiva construcției de capacitate, am uh, aprobat un manual de proceduri de achiziții elaborat împreună cu Comisia și alte agenții partenere din cadrul Uniunii Europene. Am introdus un acord cadru de parteneriat și acorduri de subvenții, inclusiv pentru oferirea de posturi pentru consultanți și experți educaționali, un uh, domeniu care a fost criticat de către auditor, de, în cadrul auditului precedent. Aceste contracte care au fost încheiate cu persoane între persoane individuale și uh, instituțiile de formare naționale expiră în 2009 și au expirat în 2009 și nu au fost renoite. Cum derogarea înaintată Comisiei nu s-a bucurat de un sprijin uh, complet, s-a cerut retragerea um, alineatelor respective din uh, regulamentele financiare și suntem acum în faza de dezvoltare a curiculelor. S-a subliniat în repetate rânduri că sistemul de control intern nu este bine implementat. Unul din pașii importanți pe care trebuie să-i facem este numirea grupului de, cont, de audit intern de către Consiliul de Administrație. Acest, această echipă de audit intern există acum și trebuie să își prezinte un plan anual care trebuie aprobat în următoarea întâlnire a Consiliului de Administrație. Din nefericire, Selecția ofițerului de control intern nu a fost încă finalizată. Într-o primă etapă am uh, oferit acest, um, acest post unui candidat excelent, care însă a ales să meargă în altă parte, unde a beneficiat de o ofertă mai atractivă. De aceea trebuie să redeschidem postul, să redeschidem procedura de selecție. Și în cele din urmă, Trebuie să vă spun că scopul meu nu este să vă spun că totul e în regulă la CEPOL. Am uh, realizat progrese rezonabile și suntem capabili să asigurăm și să aplicăm legea, să ne realizăm toate obligațiile, dar sigur că nu suntem perfecți. Eu și toți colegii mei care au lucrat din greu în ultimul an am fost victimele acestor erori și cred că merităm să ni se arate o anumită, să, să se dea dovadă de răbdare, dar nu de o toleranță incorrectă. Cred că cepolul și-a realizat toate obligațiile în ceea ce privește descărcarea și în ceea ce privește așteptările legitime pe care le puteți avea de la noi provocarea cea mai mare pe care o aveam era de a recâștiga încrederea Parlamentului. Acest lucru este clar. Fără încredere nu putem să furnizăm o formare și o instruire de calitate pentru echipele de aplicare a legii din Europa. Vă mulțumesc! Well, <clears throat> Mulțumesc. Domnul Fielner, ați cerut să vă luați cuvântul. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc Consiliului de Administrație și directorului pentru aceste observații. Am urmărit acest, acest lucru destul de de multă vreme și mi-am adus aminte de ceva ce îmi spunea mama, că există multe explicații, dar nu există foarte multe scuze. Pot înțeleg aceste explicații legate de geografie și de alte, alte aspecte, dar una din explicațiile la care m-am gândit eu însumi, ascultând astea, este că Până la urmă nu e vorba de o explicație completă și nici de o scuză, dar până la urmă nu trebuie să uităm că avem de-a face cu o mică agenție care se ocupă de un regulament financiar destul de substanțial. Da, nu este o scuză, pentru că trebuie oricum să respectați legea și trebuie să vă asigurați că dețineți competențele necesare pentru a respecta legea. Dar totuși, mă gândesc că așa va fi mereu în cazul unor agenții atât de mici. Nu mi-am făcut temele și n-am verificat dacă și alte agenții de dimensiuni similare au aceleași probleme, dar dacă este o problemă de dimensiune, dacă într-adevăr dimensiunea este o problemă crucială, atunci trebuie să ne întrebăm. Trebuie să continuăm să sprijinim uh, astfel de agenții în acest context? Mă întreb dacă n-ar fi relevant să se realizeze niște fuziuni știu că Comisia și-a oferit sprijinul uh, agențiilor de mici dimensiuni și am discutat în contextul descărcărilor că agențiile mai mari trebuie să ajute agențiile mai mici. Și dacă astfel de probleme nu reușesc să fie rezolvate, mă întreb cum s-ar putea realiza aceste fuziuni și nu știu dacă vreunul din colegii de aici sau poate vorbitorii care vor lua cuvântul mai târziu poate se vor putea exprima și pe acest subiect. Asta a fost doar o observație din partea mea. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc. Da, vreau să mă refer și la ceea ce a spus domnul Fielner. CEPOL are un uh, domeniu de activitate și cred că suntem cu toții de acord că e importantă această activitate. Într-adevăr, într-un teritoriu fără frontiere, sistemele de poliție rămân naționale, dar acestea trebuie să fie calificate la aceleași standarde pentru a putea să colaboreze la nivel transfrontalier, pentru a putea să facă față noilor tendințe în combaterea noilor tendințe, pentru a combate mai bine uh, infracționalitatea abordarea, deci este importantă. Dacă această activitate este desfășurată mai bine de către o agenție de sine stătătoare sau mai bine în colaborare cu Europol, sigur, putem să ne gândim la acest lucru. Dar eu nu cred că e absolut necesară fuziunea. Și am înțeles că va exista un raport al Curții de Conturi în acest an care va analiza activitatea agențiilor și cred că în acest raport vom primi niște recomandări care ne vor ajuta uh, să găsim drumul cel bun în această discuție. Eu cred că ar trebui să exploatăm potențialul de sinergie foarte bine atunci când reușești să economisești bani, uh, dar, pe de altă parte, ar trebui să nu uităm că nu trebuie să fuzionăm uh, chestiuni care nu se potrivesc unele cu altele pentru a, pur și simplu pentru a economisi bani. Deci cred că merită această discuție, merită să ne punem întrebarea um, și cred că prin uh, raportul Curții de Conturi vom primi material uh, important care să ne ajute să dăm această discuție pe vi- aceste discuții pe viitor uh, o substanță mult mai serioasă. Eu aștept acest raport înainte să continui discuția. Vreau să comentez pe scurt raportul CEPOL, reprezentanților CEPOL. Mă bucur să văd și faptul că și Comisia este aici și va reacționa. Înțeleg că Consiliul de Administrație și doam- dumneavoastră, domnule Banfi, ați început să rezolvați problemele. Ce am auzit uh, este destul de impresionant. Toate măsurile pe care le-ați prezentat pentru a rezolva problemele care au apărut la CEPOL. Eu cred că niciunul dintre noi nu poate să spună că problemele s-au rezolvat. Însă, E clar că acum suntem pe un drum care mă, îmi permit să fiu optimist mie personal cel puțin. Dar sigur că pentru noi, cei din uh, Comisia pentru Control Bugetar, este foarte important să monitorizăm situația, ținând minte ce s-a întâmplat în 2008 și 2009. Dumneavoastră, sigur că nu purtați pe umeri responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că, așa cum ați spus, sunteți de fapt victima acestei situații, pentru că aveți acum sarcina de a rezolva problemele create. Și dacă până la urmă veți primi descărcarea de gestiune pentru perioada în care ați preluat activitatea, uh, Deocamdată trebuie să ne ocupăm însă de situația 2008-2009. Deci recunosc pașii care au fost făcuți de atunci pentru rezolvarea problemelor, însă deocamdată trebuie să vedem care este situația cu descărcarea de gestiune pentru anii problematici. Am, o, am adresat o întrebare comisiei. Care sunt lecțiile pe care le învață din această uh, din această situație, iar răspunsul comisarilor a fost uh, ca să nu spun mai rău, uh, destul de uh, dezamăgitor pentru mine. Eu sunt membru al Comisiei pentru Control Bugetar de ceva vreme și tot aud că există probleme cu agențiile. Și întrebarea ce lecții instituționale trage comisia, ce învățăminte trage de pe urma acestor probleme, ei bine, nu și-a găsit un răspuns satisfăcător. Și nu înțeleg de ce. Sigur că tratatele sunt tratate, contractele, documentele scrise, dar pe de altă parte nu se poate să avem agenții care irosesc sau, mă rog, nu gestionează în mod corespunzător banii contribuabililor europeni și uh, să nu se ia niciun fel de măsuri uh, la nivel instituțional în ceea ce privește activitatea instituțiilor activitatea agențiilor. Această procedură instituțională nici nu vreau să o comentez. Am fost pur și simplu surprins că pregătită să tragă niște învățăminte să, și să ia niște măsuri. Și aș dori să știu de la reprezentanții care sunt aici, vreau să știu care sunt discuțiile din interiorul Comisiei pe acest subiect. Ne uh, lăsați uh, nouă uh, responsabilitatea de a Um, aborda această problemă a agențiilor sau, dacă dumneavoastră luați poziție, care e poziția dumneavoastră? Ce învățăminte ați tras din această situație? Mulțumesc! O întrebare, întrebări foarte pertinente, doamna Andreasen și apoi doamna Gresle. După doamna Gresle, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Bine, atunci, doamna Andreasen. Thank you, Chairman. I... Mulțumesc, domnule președinte. O zgomot în microfonul doamnei Andreasen. Yeah. <laughs> uh, I just wanted to point out Doream doar să subliniez ca reacție la observația domnului Fielner că, indiferent care este mărimea agenției, Uh, această agenție joacă un rol important în societate, deci uh, comportamentul acesteia trebuie să fie dincolo de orice reproș. Deci, cred că această soluție um, de a fuziona această agenție cu altă entitate nu e neapărat una bună, pentru că dacă nu funcționează bine, ar risca să aibă repercusiuni negative și asupra organizației cu care ar, ar fuziona și care funcționează bine. Deci, Uh, trebuie sau să îmbunătățim situația la această agenție sau pur și simplu să o închidem. Uh, aceasta a fost propunerea mea, pentru că este evident că funcționarea agențiilor europene trebuie să fie dincolo de orice reproș. Mulțumesc, doamna Gresle. Așa este, într-adevăr. Ceea ce a spus domnul Gaier mi-a trezit și mie în minte o întrebare. Într-adevăr, agențiile primesc banii uh, de la comisie, prin comisie, deci nu direct. Deci, comisia se consideră doar uh, intermediar care dă banii mai departe, spune faceți ce vreți și, până la urmă, Parlamentul vă uh, trage la răspundere? Pentru că dacă mă uit la proiectul de uh, regulament financiar la care lucrăm, văd că, de fapt, cam așa stau lucrurile. Uh, datoria de a răspunde față de modul în care activitățile Uh, agențiile își desfășoară activitatea. e bine, această responsabilitate îi revine uh, comisiei, uh, însă comisia de fapt, ne pune nouă în cârcă prin descărcarea de gestiune a aceste competențe, ceea ce nu ne place, nu ne dorim și aș dori, într-adevăr, cred că e foarte important să primim un răspuns la aceste întrebări adresate de domnul Gaier. Mulțumesc! Domnul Oshi de la Curtea de Conturi? Nu. Atunci mă adresez Comisiei. Domnul Gray, dacă bine am înțeles, și domnul Marini e aici și dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule Gray. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să confirm faptul că Serviciul de Audit Intern uh, a supravegheat activitățile CEPOL în septembrie 2010 am făcut un raport în legătură cu planul de acțiune realizat de CEPOL pentru a aplica uh, regula, recomandările autorităților care oferă descărcarea de gestiune cu 44 de recomandări. 19 din aceste recomandări au fost aplicate, 18 sunt în curs și legătură cu 7 acestea încă nu au fost aplicate dar e vorba de elemente mai puțin importante. Apoi, um, chiar înainte de Crăciun, uh, am uh, studiat dacă CEPOL-ul aplică propriile noastre recomandări și am observat că din cele opt recomandări, 6 au fost aplicate, două sunt în curs, dar în orice caz erau obiective clare pentru fiecare recomandare, deci am fost uh, mulțumiți. Planul de acțiune al CEPOL-ului în anumite cazuri nu era suficient de clar sau existau suprapuneri între obiective, dar în general uh, s-a răspuns uh, um, îngrijorărilor autorităților uh, care acordă descărcarea de gestiune. Bineînțeles, vom continua să monitorizăm situația la anul. Pentru observațiile mai generale, aveți dreptate, este o agenție mică, dar agenția are un nou director și uh, toate persoanele de conducere sunt noi, deci putem să spunem că este o agenție nouă față de cea din uh, 2008. Și chiar dacă este o agenție mică, tot trebuie să respecte regulile. Chiar dacă sunt doar 25 de persoane care lucrează la aceste agenție, trebuie să ne întrebăm uh, cât este de eficientă. Comisia și Parlamentul au creat un grup de lucru interinstituțional pentru agenții în general, agențiile de reglementare și una dintre întrebare este cum pot fi, dintre întrebări este cum, poate, cum pot fi ajutate agențiile mai mici să-și atingă obiectivele fără, fără a duplica um, obiectivele cu cele ale agențiilor mari și acest grup de lucru funcționează întrebați ce se poate învăța din uh, această aventură a cepolului. Am descoperit în primele noastre misiuni problemele cu care s-a confruntat cepolul și apoi am atras atenția directorului și Consiliului de Administrație asupra lor și curții de conturi, bineînțeles și apoi s-au făcut încet încet progrese pentru a rezolva problemele. Se pune problema eficienței și cred că se poate face o, o diferențiere între cele două roluri ale CEPOL-ului. Pe de o parte, CEPOL-ul creează politici pentru formarea ofițerilor de poliție, dar, pe de altă parte, trebuie să discutăm despre secretariatul pentru aceste activități și secretariatul poate fi oferit de o altă agenție, altă organizație. Ce face Comisia în această situație? Să nu uităm că sunt agenții de reglementare și nu agențiile executive. Dacă ar fi, dacă ar fi agenție executivă, Comisia are mult control asupra acestora, dar uh, agențiile de reglementare nu sunt neapărat create la propunerea Comisiei. Comisia are doar un vot în. Uh, uh, un consiliu de gestiune al acestor agenții, deci nu poate să facă chiar ce vrea. Dar avem influența asupra agenției dacă oferim finanțare agenției respective ca orice alt donator și deci agenția trebuie să respecte condițiile grantului respectiv. Deci avem astfel posibilitatea de a influența modul în care este gestionată agenția, chiar dacă rolul nostru în gestionarea ei este minim. Și Cred că colegul meu va putea um, confirma faptul că în momentul în care comisia a fost a, uh, a, alertată, nu a mai avut uh, abordarea de a plăti întâi banii și apoi a pune întrebări. Din potrivă, am plătit în rate pentru a ne asigura că agenția uh, lua măsurile necesare uh, pentru a aplica condițiile noastre. Deci astfel am putut uh, influența modul în care uh, funcționa agenția respectivă. Dau cuvântul acum colegului meu. Thanks, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a sprijinit și a monitorizat tot timpul activitatea CEPOL-ului încă de la început, pentru a ne asigura că se respectă uh, condițiile din cadrul reglementărilor financiare. După cum știți, Comisia uh, face par, nu face parte din Consiliul de Administrație al agenției, dar după cum știți, de fiecare dată când s-au detectat probleme de către instanțele de auzit, uh, uh, Direcția Generală de la Comisie care se ocupă de aceste aspecte a cerut fostului director de la CEPOL printr-o scrisoare sau prin convocare la Bruxelles să respecte recomandările serviciilor de auzit și să respecte observațiile, um, să țină cont de observațiile Curții de Conturi. În martie 2008, după uh, ce Curtea de Conturi uh, și-a comunicat concluziile inițiale după vizita la CEPOL. E vorba de observații în legătură cu implementarea bugetului 2007. Deci după aceste observații preliminare, care ne-au îngrijorat mult, pentru că s-au subliniat acolo probleme în modul în care au fost uh, cheltuiți uh, uh, cheltuite fondurile. Direcția noastră generală a transmis o scrisoare Olafului și Olaful și-a început ancheta. După această inițiativă tehnică, am lansat acțiunea noastră și această acțiune a fost sprijinită de președinția cehă, iar în 2009 fostul director și-a dat demisia. Deci, fostul director și-a dat uh, demisia în uh, ședința biroului de administrație, Consiliului de Administrație din mai 2009 și problemele identificate în 2008 nu s-au repetat oricum în 2009. Performanțele în folosirea bugetului au crescut în 2009 la 47%, fusese de doar 27% în 2008. După cum ne-a amintit domnul Grey și are dreptate, am monitorizat plățile din bugetul agenției uh, pentru la bugetul acțiuni, uh, agenției și am făcut plăți doar pe baza uh, cheltuielilor prevăzute și a situației de numera, în, a rezervelor de numărare agenției pentru a evita o proastă folosire a bugetului respectiv. Deci am plătit doar ratele necesare pentru a acoperi cheltuielile prevăzute. Acum polul a intrat într-o nouă fază Noua, noul management face multe eforturi pentru a găsi o soluție la problemele care au rămas încă nerezolvate și în această situație Comisia sprijină CEPOL-ul pentru a-și rezolva problemele cu plățile și sper că astfel CEPOL-ul va deveni principalul uh, Uh, agent prin care se vor îndeplini obiectivele programului de la Stockholm privind uh, formarea forțelor de ordine. Noi ne ocupăm uh, de identificarea tuturor punctelor slabe ale agențiilor, inclusiv ale celor mici și în ceea ce privește CEPOL-ul vom evolua modul în care funcționarea acestei agenții poate fi îmbunătățită. Deci, iată, noi dorim ca agenția să funcționeze în mod eficient uh, și să aibă o politică de formare eficientă. Mulțumesc! Ah, uh, Mulțumesc. Domnul Oshi are cuvântul. Vă rog. Mr. President, and Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați din Comisia pentru Control Bugetar. Aceasta e prima mea apariție în fața dumneavoastră de când am fost nominalizat să servesc Curtea de Conturi în aprilie. Domnule președinte, stimați eurodeputați, s-au abordat mai multe chestiuni de gestionare internă, dar aș dori să fac câteva observații cu privire la chestiuni de audit care au fost uh, menționate. Domnul Banfi și colegii dânsului au, s-au ocupat de mai multe chestiuni care au făcut obiectul criticilor din partea curții de, în decursul anilor. În primul rând, ne bucurăm să aflăm că auditul extern cu privire la recuperările uh, sumelor plătite în mod fraudulos a fost încheiat. Este o chestiune pe care am menționat-o deja de mai mulți ani. În al doilea rând, s-a vorbit despre legalitatea acordurilor de granturi și numirea uh, consultanților de modul. O altă chestiune pe care am repetat-o în decursul anilor. Domnule președinte, două elemente uh, fundamentale reies din planul de acțiune multianual introdus de CEPOL, și anume numirea unui contabil și numirea unui ofițer pentru achiziții. Dumneavoastră și colegii dumneavoastră știți că de multe ori Curtea de Conturi a criticat fiabilitatea conturilor CEPOL în 2007 și 2008. De asemenea, am avut uh, unele critici fără rezerve în raportul din 2009. Trebuie să notăm că într-o agenție mică, rezolvarea problemelor financiare trebuie să fie destul de simplă, pentru că e nevabil bun și de un sistem financiar bun. Și ne bucurăm, cei de la curte, că CEPOL, într-adevăr, a angajat în sfârșit un contabil financiar. Domnule președinte, dumneavoastră și colegii dumneavoastră v-ați referit și la chestiunea eficienței. Curtea cunoaște care este rolul său în analizarea chestiunilor de eficiență în utilizarea banilor. Considerăm că aceasta este modalitatea în care putem să adăugăm valoare muncii importante pe care dumneavoastră o faceți pentru a vă asigura că banii contribuabililor europeni sunt Uh, cheltuiți în mod adecvat de către cei cărora le sunt încredințați. În planul nostru de activitate pentru acest an, sperăm să publicăm un raport cu privire la indicatori de cost în 22 uh, de agenții ale Uniunii Europene. Dorim să analizăm costurile agențiilor și să vedem dacă putem să le examinăm din punct de vedere al eficacității și eficienței pentru ca recomand- și să facem recomandări credibile în acest sens. Sigur că nu curtea este în măsură să spună în momentul de față, fără să aibă dovezi, dacă CEPOL, în formatul uh, uh prezent, va avea un viitor. Dar sperăm că raportul uh, nostru va fi luat în considerare atunci când uh, discutați Uh, toate chestiunile legate de CEPOL. Mulțumesc, domnule președinte. Dank um, mevrouw Mailleu. Mulțumesc, doamna Mathieu. Sper că ați reușit să răspund, să găsiți uh, răspunsul la întrebările pe care le-ați formulat ca raportor, dacă doriți să faceți niște chestiuni, niște observații de încheiere. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cred că este, am ajuns la un auditul final cu adevărat. Văd într-adevăr că noul director și de altfel asta nu este o surpriză, știam deja. Așadar, noul director a moștenit o situație care nu este deloc plăcută. Este o adevărată provocare pentru el și, într-adevăr, face tot ce este posibil pentru a îmbunătăți situația încă de când a venit la CEPOL. în orice caz, depune niște eforturi cu adevărat susținute. Sigur că n-am ajuns încă la linia de sosire, însă totuși face tot ce este posibil pentru a redresa situația. Acum, întrebările, răspunsurile legate de Consiliul de Administrație, ce s-a întâmplat, de ce nu a reacționat Consiliul de Administrație. E bine, eu cred că o perioadă de 2 ani pentru a-ți da seama că un director nu este eficient, că nu respectă regulile financiare, este o perioadă cam prea lungă. Există aici o responsabilitate colectivă care nu a fost asumată. Bine, faptul este consumat, ce putem spune mai mult. Însă, regret că Uh, comisia care este reprezentată la CEPOL nu are mai multă putere, pentru că până la urmă numai o persoană din interiorul Consiliului de Administrație are posibilitatea să spună gata, să punem capăt acestei situații și cele 27 de cei 27 de membri care pot vota și pe care abia acum îi, uh, uh, îi văd scriși pe o listă, ei bine, din motive diferite de cultură politică sau motive politice, nu au fost capabili să se pună de acord. Și cred că în acest gen de situație, dacă Comisia ar avea și ea drept de vot, nu am mai ajunge la niște derive de tipul celor care s-au întâmplat la CEPOL. Aceasta este poziția mea personală. Sigur că trebuie să ajungem și la închiderea conturilor până la urmă, pentru că ne-am uh, angajat în procedura de descărcare 2009 și până la urmă trebuie să o scoatem la capăt. Nu putem să lăsăm acest dosar în așteptare la nesfârșit, pentru că este important pentru toate părțile implicate și chiar și pentru raportoare. Mărturisesc acest lucru. Deci vă propun să trecem la închiderea conturilor, în caz că nimeni nu se opune. Așadar, domnule președinte, dumneavoastră trebuie să luați această decizie Uh, să sfixați calendarul, secretariatul uh, să gestioneze puțin aceste lucruri. Ați uh, ingeschreven op onze agenda van donderdag aanstaande, geloof ik. Mulțumesc. Acest punct rămâne pe ordinea de zi pentru joi. Și Vom preda apoi situația raportorului uh, pentru anul 2009, domnul Stavrakakis, și sper că vom ajunge într-un final și în situația în care CEPOL-ul, reprezentantul CEPOL-ului să poată veni la noi în Parlament și să aibă o ședere plăcută. Sper că, deci, totul va merge bine până la final. Astfel, încheiem dezbaterea la punctul 6 și trecem la punctul 5. Este vorba din nou despre un raport special al Curții de Conturi. E un raport care se referă la agricultura în regiunile ultraperiferice și în insulele mici din Marea Egee. Raportul special numărul 10 din anul 2010. Hubert Weber a elaborat acest raport și, sigur, uh, angajații din echipa sa și vreau să-l rog să ne facă o introducere în subiect. Apoi am să dau cuvântul doamnei Köstinger, uh, raportoarea, pentru a ne prezenta documentul dânsei. Domnule Weber, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur, domnule președinte, doamnelor și domnilor, uh, membrii ai Parlamentului European, Mă bucur, deci, să vă pot prezenta raportul special cu privire la măsurile speciale în favoarea agriculturii din regiunile ultraperiferice și din insulele mici din Marea Egee. Mă bucur să vă pot prezenta acest raport. Măsurile speciale au fost reformate în anul 2006, obiectivul fiind ca, pe baza unor programe care trebuie să fie prezentate de către statele membre Comisiei pentru uh, aprobare, ei bine, pe baza acestor programe să se ajungă la o participare regională mai puternică, de asemenea la decentralizare și flexibilitate în luarea deciziilor. Curtea a constatat că măsurile speciale au fost, în mare, eficiente și de mare importanță pentru regiunile vizate. Cu toate acestea, în ceea ce privește administrarea acestor norme, s-au constatat și o serie de puncte slabe, ceea ce înseamnă că în acest domeniu încă se pot face îmbunătățiri pentru a crește eficacitatea acestor măsuri. Opțiunile care au fost introduse prin reforma din 2006, și anume această abordare decentralizată, de jos în sus, ascendentă, e bine, aceste opțiuni încă nu au fost exploatate suficient. În timpul perioadei scurte de șase luni de perioadă de planificare și aprobare, Comisia a considerat că rolul său este mai ales să verifice conformitatea și coerența programelor, în loc să-și asume sarcinile de gestionar și să încerce să colaboreze în concepția programelor astfel încât acestea să aibă o eficacitate maximă. Această constatare se aplică și la procedura de modificare a programelor din anii următori. În ceea ce privește execuția programelor, cu curtea a constatat că există măsuri și acțiuni care, din cauza modului în care au fost concepute, au o eficacitate limitată sau redusă. Mai mult decât atât, în statele membre afectate, sistemele de control nu fac față diversității măsurilor. În momentul uh, de față, Comisia evaluează aceste măsuri odată la 5 ani, însă această perioadă este prea lungă și uh, rapoartele privind, anuale privind execuția, care sunt pregătite de către statele membre, nu sunt unitare și nu sunt suficient de complete pentru a uh, fi utile Comisiei ca uh, sistem de uh, gestionare de informații. Pe baza evaluării și acestor uh, constatări, Curtea face niște recomandări care să permită Comisiei și statelor membre să îmbunătățească gestiunea acestor măsuri specifice. Uh, aceste recomandări se referă la următoarele puncte. În primul rând, sprijinirea statelor membre atunci când acestea proiectează, elaborează programele. Mai ales, Comisia trebuie să informeze statele membre în ceea ce privește metodele care s-au dovedit uh, cele mai uh, eficace și, de asemenea, trebuie oferit un cadru unitar pentru indicatorii de performanță. De asemenea, trebuie revizuit termenul pentru procedura formală de aprobare pentru modificările programelor. De asemenea, trebuie să fie modificate acele măsuri în cazul cărora s-au constatat puncte slabe, drept, iar uh, uh, remedierea unei eficiențe reduse trebuie să fie făcută de către comisie. Și, de asemenea, procedurile de control trebuie să devină mai sigure. Aceasta a fost prezentarea mea, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Dank u wel. Uh, bedankt voor de toelichting en het, uh, het uitstekende Mulțumesc. Uh, alles. Mulțumesc pentru acest raport excelent, doamnă Köstinger. Doamna Köstinger a analizat în detaliu uh, acest document și a elaborat un document de lucru care cuprinde șapte recomandări, dacă nu mă înșel. Am să-i dau cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc călduros Curții de Conturi pentru acest raport cu privire la măsurile specifice în favoarea agriculturii în regiunile ultraperiferice și insulele mici din Marea Egee. Vreau să mulțumesc mai ales domnului Weber pentru buna colaborare și pentru discuțiile foarte constructive. Stimate colege, stimați colegi, măsurile specifice vizează reducerea deficitului de accesibilitate, creșterea competitivității și consolidarea integrării regionale. Între anii 1989 și 1993 s-au uh, inițiat programe pentru a, uh, vizând exact aceste obiective. În 2006 a avut loc o reformă a acestor programe pentru a le flexibiliza. În cadrul programelor uh, acestora s-au fixat două obiective. În primul rând, reducerea, respectiv eliminarea tarifelor pentru produse din statele terțe și, de asemenea, introducerea uh, produselor pe piață la, în condiții de egalitate uh, cu celelalte produse și, de asemenea, ajutoare uh, pe suprafață pentru, precum premii și alte plăți, pentru uh, agricultori. În perioada 2007-2009, aceste programe au solicitat aproximativ 1,6 milioane de euro. Curtea de conturi a uh, evaluat programele după anul 2006 mai ales elaborarea acestor programe de către statele membre, eficacitatea lor, monitorizarea uh, lor de către uh, statele membre. Și acum vreau să vorbesc despre comentariile și recomandările uh, Curții de Conturi pe care le sprijin. Cred că următoarele puncte sunt uh, foarte importante și trebuie subliniate. În primul rând, indicatorii de control. Salut consultarea Comisiei cu statele membre vizate cu privire la dezvoltarea unor indicatori de control uh, Uh, comuni care să fie aplicabili din 2011. Pentru toate programele trebuie găsiți, trebuie definiți uh, niște indicatori potriviți, dar în același timp unitari. În al doilea rând, ajutoarele paușale. Ajutoare paușale care țin doar de producție nu cred că sunt soluția potrivită. Eu cred că, într-adevăr, în anumite regiuni, ajutoarele paușale pot să fie utile, însă ele foarte adesea uh, intră în contradicție cu uh, aspectul dezvoltării durabile. De asemenea, acest interval de uh, revizuire este foarte important. Evaluarea se face odată la 5 ani, iar Comisia propune reducerea acestei perioade la 3 ani, Curtea de Conturi la 1 an. Această propunere, consider eu, trebuie să fie luată în considerare, um, luându-se în considerare mai multe aspecte. Un uh, un termen anual de evaluare nu poate să acopere evoluția continuă a programelor. Dar ideea este verific, să se facă o verificare cu privire la colectarea de uh, date de către statele membre, astfel încât aceste date să fie folosite pentru creșterea eficacității programelor, nu să se piardă undeva într-un sertar. Uh, pentru o evaluare aprofundată în vederea optimizării, este necesar un sistem de uh, gestionare a informațiilor. Acesta ar duce la o abordare mult mai durabilă a fondurilor și, de asemenea, la un control mult mai bun al uh, inputului și outputului, al banilor uh, investiți și al rezultatelor. În ultimul rând, vreau să subliniez rolul comisiei. Rolul comisiei este foarte important în asistența, în sprijinul statelor membre. În primul rând, Comisia verifică conformitatea programelor cu legislația comunitară, iar apoi are rolul de a ajuta autoritățile naționale în planificarea și implementarea programelor. Um, de asemenea, activitatea Comisiei în vederea indicatorilor, găsirii indicatorilor de control este foarte pozitivă. Și citez din raport. Trebuie ca statele membre să fie încurajate să găsească instrumente uh, coerente pentru măsurarea eficacității programelor, care lipsesc până în momentul de față. Și ceea ce se utilizează uh, cu succes în anumite state poate apoi să fie extins ca model de implementare și în alte state membre. 16 uh, din uh, toate sectoarele care au fost uh, analizate de către curte Uh, sunt sectoare în care se pot face îmbunătățiri. De asemenea, printre aceste îmbunătățiri uh, există printre aceste sectoare există și sectoare în care s-au făcut deja îmbunătățiri, mai ales în ceea ce privește viața și nivelul de trai al agricultorilor. Mulțumesc încă o dată Curții de Corturi pentru acest raport și aștept contribuțiile colegilor. Mulțumesc! Dank u. Uh, zijn er collega's die het woord wensen? Mulțumesc. Eh, dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Atunci o să mă adresez comisiei, domnul Borșar. Îmi cer scuze dacă nu am, pre- am pronunțat corect numele dumneavoastră. Înțeleg că doriți să luați cuvântul, însă permiteți-mi să vă spun înainte că am uh, analizat uh, răspunsurile comisiei în ceea ce privește recomandările curții de conturi și am avut uh, senzația că aveți o atitudine pozitivă față de propunerile acesteia. Însă, atunci când se aduc amendamente la anumite regulamente, mă întreb ce se întâmplă cu continuitatea în timp, pentru că dacă ați făcut propuneri, când aveți intenția să le puneți pe hârtie și să le transmiteți Parlamentului. Dragi membrii ai um, Comisiei, aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru aceste recomandări. Toate recomandările, din punctul nostru de vedere, sunt o contribuție prețioasă la obiectivul comun de îmbunătățire a programelor privind regiunile ultraperiferice și insulele mici. Este vorba despre uh, propuneri pe care Comisia le-a înaintat deja Parlamentului prin revizuirea regulamentului care prevede niște măsuri specifice pentru aceste regiuni. Așadar, există deja o propunere legislativă și cred că toate aceste propuneri vor face parte din această dezbatere. De asemenea, pot să spun că suntem cu toții de acord și articolul 349 um, al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene prevede în mod explicit că măsuri specifice în favoarea regiunilor ultraperiferice care sprijină uh, producția locală și uh, producerea de uh, uh și producerea la nivel local sunt necesare. Și aici intră și uh, programul pentru insulele mici din Marea Ege, din Marea Egee. Ambele programe au fost reformate în 2006, așa cum spunea domnul Weber, în scopul de a obține o flexibilitate mai mare din punct de vedere al gestionării, o reformă uh, în ce privește abordarea descentralizată și o capacitate de anticipare mai mare. Statele membre au devenit responsabile pentru elaborarea, gestionarea și monitorizarea programelor și din punctul nostru de vedere, acesta a fost modul cel mai bun de a adapta programele la nevoile regionale reale. În auditul său, Curtea a evaluat măsura în care reforma din 2006 a dus la un sprijin european mai eficient față de uh, nevoile regiunilor ultraperiferice și ale insulelor mici din Marea Egee. Și, în primul rând, aș dori să subliniez spiritul de colaborare pozitiv și abordarea constructivă a acestui audit. Au fost foarte puține puncte de dezacord pe parcursul întregului proces de audit și, în general, recomandările au fost salutate de către Comisie și vor constitui o bună bază pentru evoluția gestionării uh, posei pe viitor. Regiunea um, um, Comisia consideră că aceste propuneri sunt eficiente și uh, sunt de o maximă importanță pentru agriculturile și zonele vizate. Așa cum spunea și domnul Weber, asta nu înseamnă că am fost de acord cu toate punctele. Uh, doamna Căstingăr a vorbit uh, și dumneavoastră de anumite recomandări care poate că ar duce la niște reflexii suplimentare și voi sublinia eu însumi cinci puncte principale. Prima îngrijorare se referă la, prima preocupare se referă la capacitatea statelor membre de a îmbunătăți monitorizarea și eficiența aici. Comisia salută sprijinul doamnei Căstingăr față de reformele din 2006, care au introdus un sprijin specific și anume am transferat responsabilitatea către statele membre care trebuie ele să definească programele. Considerăm că acesta este modul cel mai potrivit de a ne asigura că vom avea niște măsuri specifice care răspund nevoilor reale ale regiunilor, dar în același timp, doamna Căstingăr uh, spunea mai devreme, mai este loc de îmbunătățire pentru din punct de vedere al atitudinilor și dorim să facem asta în două moduri. În primul rând, dorim să comunicăm pe marginea, să, să, să răspândim uh, și să comunicăm pe marginea bunelor practici. Și în septembrie 2010 s-a făcut uh, o analiză de impact a reformei POSEI și dorim acum să implementăm aceste instrumente și să utilizăm bunele practici. În al doilea rând, poate lucrul cel mai important este să este faptul că am propus deja un cadru armonizat pentru niște indicatori comuni de monitorizare a performanțelor. Acești indicatori comuni includ, în mod special, informații legate de progresele economice, de exemplu schimbări în zonele respective, cifre legate de um, culturi și de uh, creșterea animalelor, dar, de asemenea, și indicatori legați de piața locurilor de muncă din regiunile vizate. O a doua recomandare se referă la facilitarea și la revizuirea anuală um, realizată de statele membre. Iarăși o recomandare foarte importantă și vă asigur că Comisia va asuma această recomandare și va face asta prin uh, o îmbunătățire a procedurilor anuale de modificare, care vor deveni mai flexibile și mai eficiente. Aici avem două propuneri concrete. Prima propunere, amendamentele propuse de statele membre anual vor fi aprobate de către Comisie, dar fără adoptarea unei decizii oficiale a Comisiei, ceea ce durează foarte mult timp. Deci, tocmai pentru a avea o procedură mai directă, se vor aproba aceste modificări, dar nu printr-o procedură de decizie, de decizie oficială, ceea ce ne va acorda mai mult timp pentru pregătirea amendamentelor. Și aici ajungem la al doilea element. Am dori ca statele membre să preia recomandarea Curții de Conturi și să amâne termenul cu două luni. Acesta să devină în loc de uh, 21 august să devină 31 septembrie. De asemenea, acest termen va servi la uh, um, contactarea părților implicate și la partea pregătitoare. De asemenea, avem nevoie de niște analize economice mai solide pentru a asigura un caracter mai durabil și mai eficient al măsurilor. Și aici Comisia este de acord cu viziunea raportoarei privind importanța implicării tuturor factorilor. Dacă avem această perioadă suplimentară de două luni, statele membre pot să se asigure de implicarea factorilor necesari și am recomandat statelor membre să aibă o abordare mai strategică în momentul în care definesc și propun modificări la programe. Trebuie să fie o abordare mai structurală, cu un impact pe termen lung, și uh, trebuie să se răspundă în mod clar la nevoile specifice regiunilor. Următorul punct se referă la indicatorii comuni de monitorizare și la evaluarea anuală a performanțelor din programe. Așa cum spunea doamna Köstinger și cum spunea și domnul Weber, se pare că perioada de 5 luni este prea mare, iar perioada de un an este prea scurtă. De aceea considerăm că cu această abordare a indicatorilor comuni, o monitorizare anuală ar fi un instrument potrivit. Ar trebui să începem așa, să analizăm programele anual și să încercăm să facem tot ce este posibil pentru a le, re, a le reorienta pe nevoile reale. Este adevărat că statele membre s-au angajat să formuleze niște să, să aplice acești indicatori. Indicatorii așadar devin aplicabili din acest an, ceea ce va oferi posibilitatea unei abordări mai armonizate atunci când va fi vorba despre evaluarea programelor. Cred că este una din uh, cele mai importante măsuri care trebuie luate. Însă Comisia trebuie să insiste pe faptul că nu putem evalua în profunzime programele în mod anual. Avem nevoie aici de o abordare multianuală și uh, regulamentul vorbește despre o perioadă de cinci ani. Pentru moment am dorit să respectăm această prevedere, dar dorim să ne concentrăm toate eforturile pe acești indicatori, pe, pe această abordare anuală bazată pe niște indicatori comuni. În cele din urmă, uh, este nevoie de o întărire a cooperării între Comisie și statele membre pentru a îmbunătăți eficiența programelor. Da, este adevărat, dar aici credem că Curtea de Conturi a fost puțin cam dură cu Comisia pentru că facem tot ce uh, putem și avem uh, contacte frecvente cu autoritățile din regiunile ultraperiferice și din statele membre, contacte informale, dar totuși uh, este vorba aici despre o cooperare cu adevărat fructuoasă care există. Și ca în orice cooperare, sigur că este loc pentru mai bine și Comisia nu poate decât să spună că va face tot ce uh, poate pentru a întări această cooperare, pentru a aduce un caracter poate mai instituționalizat al acestui proces și pentru a asigura o implicare a tuturor. Și o ultimă observație, pentru că domnul Weber a deschis această discuție atunci când Curtea de Conturi spune Comisiei că nu a făcut decât să se asigure că programele sunt uh, uh, conforme cu regulamentul, dar nu s-a implicat în mod activ în elaborare și în consilierea statelor membre, ei bine, aici este foarte clar că obligația noastră cea mai importantă este să ne asigurăm că ceea ce se face și ceea ce se cheltuiește în aceste programe este în conformitate cu cadrul juridic, pentru că reforma prevede o delegare și o transferare suplimentară a uh, obligațiilor către statele membre. Și atunci aceasta devine responsabilitatea lor. Dar suntem gata să ajutăm statele membre să le sprijinim atunci când este nevoie pentru a aduce mai multă eficiență în programe și sigur că vom face acest lucru. Și aici mă refer la... și, și aici vom, vom asuma ceea ce a spus doamna Köstinger pe acest punct astăzi. Iată observațiile mele. Doresc să mulțumesc încă o dată curții de conturi și doamnei Köstinger pentru această abordare și suntem, suntem gata să implementăm aceste recomandări dacă nu cumva ele au fost deja puse în aplicare. Zaken die u zegde hebben ertoe geleid dat nog twee collega's een. Eh, mulțumesc pentru aceste prezentări. Mai avem două solicitări de cuvânt și după aceea eh, doamna Căstinga, domnul Gaier. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc raportoarei și de asemenea domnului Weber și echipei dânsului pentru prezentarea aceasta, acestor informații foarte interesante. După ce am auzit și răspunsul comisiei, am totuși trei întrebări. Am citit aceste documente și văd că uh, apar aici tot felul de uh, discuții pe care le-am avut cu reprezentanții Consiliului în ultimele luni. Aș dori să știu eficiența aceasta uh, pe care, uh, e bine, faptul că statele membre trebuie să raporteze cu privire la eficiența programelor, am înțeles că nu este foarte pozitiv pentru statele membre și că raportarea nu se face așa cum trebuie. Vreau să știu care este situația și dacă aveți uh, recomandări privind posibilitatea de îmbunătățire a a acestei situații. Uh, în al doilea rând, uh, ideea dumneavoastră cu diseminarea bunelor practici mi se pare bună. M-ar interesa uh, dat fiind caracterul foarte divers al locurilor despre care vorbim și a produselor care sunt cultivate în aceste locuri, cum se poate face schimb de bune practici? Aceste regiuni sunt ele oare comparabile și dacă da, în ce fel? E, e o întrebare pur și simplu de cunoștințe, îmi lipsesc cunoștințele în acest domeniu. Și a treia întrebare se adresează domnului Weber și curții de conturi. Considerați că modul în care banii aceștia sunt utilizați pentru a crește uh, gradul de accesibilitate, com- creșterea competitivității și integrarea regională este abordarea cea mai bună sau ați face niște com recomandări comisiei? Dacă doriți să comentați și la cele două întrebări pe care le-am adresat înainte, m-aș bucura să vă ascult. Thank you, eh, President. I... Mulțumesc, domnule președinte. Nu cunosc foarte bine situația regiunilor ultraperiferice în Uniunea Europeană și uh, în ceea ce privește politica agricolă comună, dar am citit raportul și s-ar putea hotărâ ca regiunile ultraperiferice să fie excluse din plața, plata unică. Dar, pe de altă parte, citesc și mă surprinde acest lucru la punctul 46 că sumele primite de beneficiar conform măsurilor specifice sunt în general foarte mici. Plata medie este doar de aproximativ 200 de euro per beneficiar pe an, și plata cea, plățile cele mai frecvente sunt în valoare de 58 de euro pe an. Dacă eu aș fi agricultor și aș primi 58 de euro pe an pentru a-mi spori competitivitatea și așa mai departe pe insulă, m-aș întreba cum e posibil așa ceva cu o sumă atât de mică și merită să creăm toată această mașinărie greoaie cu controle și așa mai departe, având în vedere că beneficiarii nu primesc decât vreo 60 de euro pe an. Nu cred că uh, e o idee bună. Mă, mă înșel oare? Um... Mulțumesc. Deci trei întrebări au fost adresate comisiei, domnului Weber. Dau acum cuvântul comisiei. Herr Geier die auf Deutsch gestellt hat, nämlich auch die Freiheit auf Deutsch. Domnul Geier a adresat întrebările în germană, deci uh, am să-i răspund în germană. Aveți dreptate, domnule Geier. Eficiența statelor membre în elaborarea de programe, într-adevăr, poate fi văzută din punct de vedere critic, pentru că am constatat acest lucru, însă statele membre sunt cele care au optat după reformă ca să continue programele pe care le au și să facă doar niște modificări punctuale. Cu siguranță ar fi fost mult mai bine, în anumite cazuri cel puțin, să se ia lucrurile de la zero, să se elaboreze noi programe. Însă a fost o opțiune pe care statele membre au dorit să o mențină după această reformă. Uh, și noi am fost uh, de acord cu o parte din recomandări și anume sarcina noastră este ca statele membre care au ales această opțiune, e bine să primească din partea noastră asistență pentru a trece de la această abordare de modificări punctuale minore la modificări, respectiv la o analiză aprofundată și, și apoi la modificări uh, serioase privind uh, programele lor dar uh, nu putem să fim foarte critici pentru că în această reformă se prevede, este acceptată această opțiune din partea Comisiei, că am vrut, că n-am vrut, a trebuit să acceptăm această opțiune a statelor membre. În ceea ce privește bunele practici, aveți dreptate, regiunile sunt într-adevăr foarte diferite și nu putem să le comparăm, deci nu putem să venim cu o soluție care să se aplice peste tot. Însă, ce facem noi? Analizăm Uh, chestiunile comune, pentru că există și acestea. De exemplu, ce formă de subvenții uh, este cea mai bună? Uh, sume paușale, ajutoare specifice și astfel de elemente pot fi aplicate la toate regiunile. Deci e vorba de chestiuni pe care le analizăm de la caz la caz, cu punct cu punct, pentru a vedea dacă există bune practici care uh, pot să fie aplicate cu succes dacă nu în toate regiunile, atunci măcar într-o parte a lor. Deci dacă vedem că într-o regiune anumite măsuri au succes, atunci putem să analizăm și să vedem dacă nu există și alte regiuni care să beneficieze de pe urma acestor bune practici. Și acum îi răspund domnului Mulder în engleză. Aveți dreptate, regiunile ultraperiferice pot să iasă din schema de plăți unice, însă metoda de calcul e diferită, pentru că există plăți diferite pentru regiunile ultraperiferice. Există prima de bază, care este în mod normal decuplată, uh, 203 euro și apoi există sume suplimentare și plăți specifice. Deci trebuie, de fapt, să analizăm suma finală care ajunge la agricultor. Deci uh, suma nu se reduce la acea sumă mică pe care ați crezut-o dumneavoastră, ci agricultorii au uh, o serie, o paletă întreagă de surse de finanțare, forme de ajutor, care până la urmă se adună pentru a da o sumă finală care ajunge la agricultor vraag waarom je, zelfs als dat maar een onderdeeltje... Chiar dacă acesta reprezintă doar o foarte mică parte a venitului agricultorilor. De ce să pregătim un sistem atât de complicat pentru a controla uh, cei 58 de euro uh, pe cap de agricultor? Domnul Mulder are dreptate. Domnule Weber, doriți să răspundeți la a treia întrebare, vă rog? Mulțumesc, domnule președinte marele filosof uh, Leibniz a vorbit despre tot ce mai bun uh, uh, în lume, cea mai bună lume posibilă și totuși există și aici posibilități de îmbunătățire. Eu cred că dacă recomandările sunt preluate și puse în aplicare, atunci vom ajunge la aceste îmbunătățiri pe care le așteptăm. Și poate încă câteva cuvinte despre agricultură. Și eu am fost implicat în uh, evaluarea programului uh, acesta în Grecia și trebuie să spun că e vorba de uh, exploatații foarte mici, e vorba practic de gospodării în care oamenii încearcă în această uh, în aceste condiții de mediu, de secetă, să menține culturilor de măslin. Și, într-adevăr, 80 de euro sau 58 de euro sau, mă rog, 60 de euro înseamnă mulți bani pentru astfel de oameni. Dank u. En dan is het slotwoord aan mevrouw Mulțumesc și acum, în încheiere, are cuvântul... Doamna Köstinger, mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc și domnului Weber și uh, domnului reprezentant al Comisiei uh, pentru aceste răspunsuri foarte clare și pentru toate precizațiile suplimentare precizările suplimentare. Vreau să mulțumesc de asemenea și colegilor care s-au implicat în discuție. Cred că există un consens larg în ceea ce privește uh, între Parlament, Curte de Conturi și Comisie, în ceea ce privește faptul că aceste măsuri trebuie în continuare să fie evaluate, analizate și trebuie să fie elaborate în mod specific pentru, fiecare, pentru ca fiecare regiune să primească exact tipul de ajutor de care are nevoie. De aceea, Uh, voi uh, prelua aceste informații din partea comisiei, și anume evaluarea aceasta anuală. O să mă mai gândesc la acest lucru și cred că vom continua discuția. Mulțumesc! Dank u. Daarmee is de agenda van vandaag afgewerkt. Uh... Mulțumesc foarte mult. Am ajuns la sfârșitul ordinii zi de astăzi. Op bezoek, de secretaris-generaal van de commissie. Uh, vandaag hebben we... Mâine vom relua lucrările la ora 9. Uh, vom avea vizita secretarului general al Comisiei Catherine Day. Mâine agenda va fi foarte încărcată, nu vom avea atât de mult timp pentru discuții ca și astăzi, deci vă rog să ajungeți la ora 9 fix dimineața ca să începem imediat cu prezentarea doamnei Day. O seară bună tuturor!